Good morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața! Cred că putem să începem reuniunea de astăzi. Mă aștept să mai sosească și alți colegi puțin mai târziu. Vă amintesc că ne continuăm acum reuniunea de luni. Partea a doua de la acea reuniune are loc astăzi și trebuie să vă spun că unii colegi m-au informat că nu pot fi prezenți la reuniune pentru că au alte angajamente. Doamna Vana mi-a trimis mesaj că nu va putea veni din cauza că are angajamente în Austria și domnul Rope uh, va prezenta um, impresiile raportorului din umbră. Și am primit și un mesaj de la domnul Polceac, care ne-a spus că nu va putea participa la reuniunea de astăzi. Acestea sunt informațiile pe care voiam eu să vi le dau și cred că acum putem începe cu următorul punct. Politica de coeziune în regiunile montane ale Uniunii Europene, un raport din proprie inițiativă Regiunile montane reprezintă cam 30% din teritoriul Uniunii Europene, iar, de economia, iar economia în aceste zone depinde de câteva sectoare, în principal turism și agricultură. Problemele cu care se confruntă aceste regiuni sunt comune, și anume rata șomajului, dificultatea accesului la serviciile publice și iar uh, din acest motiv, Comisia a decis să propună o inițiativă pentru regiunile montane. Noi intenționăm să analizăm problemele regiunilor montane și să ajutăm aceste regiuni să își realizeze potențialul de creștere și ocupare. Doamna Iotova își va prezenta astăzi proiectul de raport. Termenul propus pentru depunerea amendamentelor este marți 26 ianuarie la prânz. Putem să discutăm acest punct până la ora 10, iar apoi vom avea un schimb de opinii cu doamna comisar. Aș dori să o rog pe doamna raportor să facă o prezentare cam de 10 minute, după care voi da cuvântul raportorilor din umbră și vom încerca să limităm și timpul alocat raportorilor din umbră. Vă rog, doamna Iotova. Mulțumesc, doamnă președinte, am să vorbesc bulgară. Към цифрите, които току-що представихте, ще кажа и още една, която струва ми се изключително важна и това е... Mulțumesc! O, aș vrea să menționez o altă cifră foarte importantă, se leagă de populația regiunilor montane. Nu avem date pentru Croația încă, pentru că a aderat uh, foarte recent, dar în rest, cam 17-18% din populația Uniunii Europene trăiește în regiuni montane. La prima vedere, cifrele nu sunt foarte impresionante, dar sunt importante pentru că uh, regiunile acestea au caracteristici specifice, se confruntă cu probleme specifice și oferă șanse specifice. Este o provocare Uh, să vedem cum poate acționa politica de coeziune în aceste regiuni. În redactarea acestui raport, împreună cu raportorii din umbră, ne-am ocupat de acest dosar conștienți de diferențele de dezvoltare între regiunile montane din Europa și de diferențele de standard, dar am încercat și să stabilim niște priorități politice pentru viitorul acestor regiuni, ținând cont de abordarea actuală a regiunilor, care nu ține cont neapărat de tematică. Vreau să spun că aceste priorități nu sunt um, în concurență, ci trebuie să fie complementare. Ca să vă dau un exemplu, acest raport ar putea fi combinat cu strategiile regionale. De exemplu, cu strategia alpină. Avem o misiune triplă, ceea ce se vede clar în documentul de lucru pe care îl aveți în față. Sper că ați reușit să îl citiți. Avem nevoie, în primul rând, de o revizuire a instrumentelor actuale pentru o dezvoltare regională cuprinzătoare. Mă refer, desigur, la instrumente europene. În al doilea rând, trebuie să căutăm instrumente suplimentare la nivel european, cu o abordare europeană, destinate coeziunii și dezvoltării acestor regiuni, dată fiind specificitatea lor. Și în ultimul rând, dar nu în cele din urmă, avem o propunere concretă pentru următoarea perioadă de programare care să pună accentul pe aceste regiuni și să um, încerce să creeze un program specific pentru aceste regiuni și chiar să se aloce fonduri pentru regiunile cele mai puțin dezvoltate. Întrebarea cheie nu este ce perspective au aceste regiuni, ci dacă au o perspectivă, și mă refer la cele mai puțin dezvoltate, care sunt destul de numeroase. De exemplu, în țara mea, în regiunea carpatică, o duce foarte prost a avut loc o rată de depopulare foarte mare de 100% în secolul 20. Sondar, un sondaj recent a arătat uh, care este potențialul regiunilor de munte care au uh, resurse naturale abundente, dar vreau să spun un lucru foarte important. Toate propunerile de dezvoltare trebuie să pornească din același punct, și anume să pornească de la ocrotirea resurselor naturale, a naturii în sine. Înainte de uh, redactarea proiectului de text, ne-am întâlnit cu reprezentanții ai ONG-urilor, ne-am întâlnit și cu reprezentanți locale ai regiunilor și am uh, constatat și că regiunile montane sunt foarte sensibile la schimbările climatice, se confruntă cu provocări comune, dar au și perspective foarte pozitive. Regiunile montane au nevoie de ajutor. Colegii mei, raportorii din umbră și cu mine, înțelegem foarte bine că o primă misiune ar fi crearea unei definiții de lucru a ceea ce înseamnă o regiune montană ca să putem profita la maximum de politica de coeziune. Acum există o astfel de definiție în regulamentul privind dezvoltarea regională, dar această definiție este specifică agriculturii. Ține cont de perioada mai scurtă de cultivare și de uh, accesibilitatea pentru utilajele agricole. O abordare globală a munților necesită o definiție a politicii regionale. În textul pe care îl aveți în față discutăm și despre uh, zonele înconjurătoare. Aici avem uh, ambiția de a deschide o dezbatere privind uh, o definiție clară a regiunilor montane. Am discutat în profunzime subiectul investițiilor cu autoritățile locale – iar în raport ne-am uh, referit la trei piloni pentru investiție. Creștere inteligentă, educație, un uh, proces uh, durabil de ocrotire a mediului, de ocrotire a patrimoniului verde al munților și țin să subliniez rolul cheie al IMM-urilor, care în aceste regiuni trebuie să, acti- să fie foarte active și asta în condiții foarte dificile. Accesibilitate dificilă, lipsă de resurse umane și așa mai departe. Ar fi interesant să se creeze uh, șanse tehnologice pentru astfel de IMM-uri și sunt convinsă că vor fi multe idei. În ceea ce privește investițiile sociale, am pus accentul pe formarea duală, care uh, reprezintă o mare șansă în regiunile muntoase. sol soluțiile de politică de coeziune se axează și pe um, resursele naturale ale munților, pentru că o utilizare pe termen lung, o exploatare pe termen lung a resurselor naturale necesită o abordare durabilă. Investițiile în internet sunt cheie pentru regiunile montane. Nu putem uh, să ne așteptăm ca tinerii, ca persoanele active să rămână în acele zone dacă uh, nu există conectivitate de internet în bandă largă. Astfel s-ar putea rezolva multe din problemele acelor regiuni. În raport se mai abordează și coeziunea teritorială prin strategia montană. Este o misiune dificilă, dar nu imposibilă. Vorbim despre un program de dezvoltare, o abordare comună a acestor regiuni, care să uh, adune mai multe șanse de investiții provenite din Orizontul 2020, Cosme, Life, Natura 2000 și așa mai departe. Există toate aceste posibilități, însă nu avem deocamdată un sistem, o abordare comună. Această abordare comună ar putea fi folosită și în perioada actuală de programare, însă ar fi nevoie pentru viitor de o strategie mai bine coordonată. Este important să includem aceste elemente în politica de coeziune în următorul cadru financiar multianual și am uh, menționat mai multe detalii în raportul meu. Am cerut de asemenea șanse suplimentare pentru regiunile sărace și puțin dezvoltate. Trebuie de asemenea să avem în vedere caracterul transfrontalier pentru că uh, munții trec uh, frontierele și este important să avem o politică clară uh, bazată pe coeziune a regiunilor de munte. Cam atât veți putea citi uh, restul amănuntelor în proiectul de raport pe care vi l-am prezentat și aștept cu nerăbdare să aud ce părere aveți, să văd ce idei veți sugera, tot ce ne va putea fi util pentru acest raport. Mulțumesc! Dau acum cuvântul raportorilor din umbră și încep cu domnul Bogovici. Hvala za besedo in Mulțumesc! Aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor pentru acest aviz. Este foarte bine structurat și reflectă așteptările noastre. Aș vrea să spun că trebuie să definim regiunile montane. Aceasta este prima etapă și în Uniunea Europeană avem nevoie de o strategie unitară și de o politică comună. În ceea ce privește acest uh, text, cred că, în primul rând, trebuie să punem accentul pe faptul că în Europa este important să ținem cont de diversitatea resurselor. Avem uh, strategia alpină, deja suntem la a patra strategie de acest gen, 70 de milioane de persoane trăiesc în uh, regiunea alpină, cea mai dezvoltată din Europa, dintre regiunile de munte. Uh, Însă avem uh, și uh, situația din Balcani. Acolo sunt multe state care încă nu sunt state membre, zona balcanică este depopulată și duce lipsă de resurse. Deci diferențele sunt foarte mari între zonele de munte. Am putea însă să ne gândim la o strategie comună ca să garantăm dezvoltarea acestor regiuni. Un schimb de bune practici, un schimb de experiență cu cei care au cele mai bune politici – Cred că aceasta ar fi cea mai importantă idee și apoi, uh, ținând cont de principiul subsidiarității, cred că trebuie să uh, coordonăm diferitele uh, strategii pentru zonele montane, folosind fonduri din diferite surse, după cum a spus și doamna raportor. O măsură cheie ar fi să permitem accesul la infrastructură, la axele rutiere, și, de asemenea, accesul la infrastructura de mediu, mai ales în contextul protecției mediului. Ați vorbit și despre internetul în bandă largă. Acesta este de <clears throat> zilele, în zilele noastre de bază pentru orice activitate economică. Ținând cont de toate aceste exemple, fondurile de coeziune au fost utilizate în trecut pentru aceste scopuri și vor fi hotărătoare pentru dezvoltarea acestor regiuni și pe viitor. Ar trebui să ne permită să combatem problema depopulării acestor regiuni. Activitatea economică este și avem multe exemple bune de așa numite produse uh, caracteristice unei destinații, care uh, includ produsele pentru turiști, dar și produsele economici, economice. Aceasta ar fi baza unei microeconomii în aceste zone. Faptul că aceste zone sunt um, îndepărtate și greu accesibile nu trebuie să fie o problemă, ci să uh, devină un avantaj. S-a mai discutat de asemenea și de legătura cu agricultura și agricultura trebuie inclusă în acest pachet ca să putem uh, vinde produsele din agricultură, de exemplu, prin canalele turistice. În ceea ce privește mediul, schimbările climatice, multe, multe ierni uh, în ultimul timp uh, au fost fără zăpadă, ceea ce nu e bine pentru turism și are și consecințe asupra mediului, pentru că se topesc uh, ghețarii și, uh, pe de altă parte, ar trebui să fim și mai uh, conștienți de ce ne pot oferi aceste, aceste zone, aceste regiuni în ceea ce privește apa potabilă și avantaje de infrastructură. Ar trebui de asemenea să fim uh, mai atenți la crearea de sinergii în aceste domenii și de asemenea să ne gândim la crearea unor strategii pentru cei care lucrează în aceste regiuni, pentru a permite protecția patrimoniului social, cultural și economic. La prima vedere, uh, se poate crede că economia e diferită de cultură și de aspectele sociale, dar uh, de fapt, e foarte posibil uh, să se creeze sinergii între toate acestea și ar fi important un schimb de bune practici între statele membre. Pe viitor voi depune câteva amendamente la acest uh, raport, dar cred că până la urmă vom obține un text cât se poate de solid care să reflecte strategia noastră pentru regiunile montane din diferitele părți ale Uniunii Europene. Cel mai important este să corelăm uh, măsurile propuse cu măsurile existente și care sunt deja eficiente și care sunt uh, funcționale în anumite state. Mulțumesc. Domnul Iacovcici. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Dați-mi voie să uh, iau și eu cuvântul în această dezbatere Doamna Iotova a pregătit un document de lucru foarte bun, sigur că e loc de ameliorare, însă, în esență, este un text care ne va permite să avem o bază bună de discuție în Parlament. <clears throat> Cred că ne va permite și să sporim conștientizarea în rândul colegilor cu privire la regiunile montane. Aș dori să subliniez câteva puncte. Sigur că problema cheie a regiunilor montane este depopularea. Există o legătură directă între acest fenomen și uh, accesibilitatea acestor regiuni. accesibilitatea, conectivitatea în uh, aceste regiuni, mai ales atunci când ne referim la legăturile transfrontaliere, sunt foarte slab dezvoltate. Ceea ce reprezintă o mare provocare pentru noi. Și aici putem identifica două elemente. Statele membre ar trebui să folosească instrumente comune și, în al doilea rând, ar trebui să se uh, conecteze, să se creeze conexiuni <clears throat> între regiunile montane din state membre și regiuni montane din state non-membre. Sigur că există și situații mai dificile, dar nu trebuie să uităm acest element. Și ajung acum la centrul problemei. E foarte important să creăm sinergii între toate fondurile disponibile, mai ales în regiunile montane. Doamna Iotova a menționat toate fondurile care pot fi utilizate pentru uh, regiunile montane. Sinergiile trebuie să fie evidențiate. Mă scuzați, nu sunt uh, în formă astăzi, vă rog să mă iertați. Aș dori să găsim împreună soluții, nu doar în acest caz, ci și în cazul altor uh, politici macro-regionale. Ar fi important să um, instituționalizăm sinergiile între fonduri. Avem nevoie de fonduri agricole, în ceea ce privește infrastructura avem alte fonduri, când vorbim despre uh, microocupare avem uh, iarăși alte surse de uh, finanțare. Și în toate aceste domenii trebuie să acționăm foarte agresiv, dacă pot să spun așa, și trebuie să uh, folosim întregul potențial al sinergiilor. Și în ultimul rând, dar nu în cele din urmă, un aspect uh, foarte interesant astăzi, care ar putea să prevină depopularea, este utilizarea internetului în bandă largă. Accesul la internet în bandă largă este vital. E important să dăm novadă de solidaritate în acest domeniu și să-i ajutăm pe locuitorii din regiunile montane. Și în Croația sunt unele regiuni care nu sunt chiar montane, dar uh, unde se duce o viață montană Cred că ar trebui să cooperăm uh, pentru una din regiunile noastre cu prietenii din Slovenia, dar și cu cei din Bosnia și Herțegovina. Trebuie să dăm un exemplu de bune practici, pentru că acestea există în uh, practică, în, uh, sunt folosite în teritoriu. Aceste practici trebuie să fie partajate nu doar în Uniunea Europeană, ci și cu state non-membre UE. Vă mulțumesc! și uh, vă rog să mă scuzați că sunt atât de răgușit și de răcit. Mulțumesc, domnul Poreba. Thank you very much, Madam Chairman. Vă mulțumesc, doamna președinte. Eu sunt raportor din umbra numele grupului politic ECR și în această calitate aș dori să mulțumesc colegei Iotova pentru acest raport, un raport foarte bun care listează în detaliu problemele regăsite în zonele montane. Se face trimitere și la problema reprezentată de șomaj, uh, dincolo de dimensiunea socială a acestor uh, regiuni montane. Sunt de acord cu raportarea în sensul că politica Uniunii Europene trebuie să acorde o atenție deosebită regiunilor montane. Avem nevoie de abordare specială pentru aceste regiuni pentru a rezolva problemele specifice acestora. Este un lucru valabil și pentru potențialul uh, reprezentat de o strategie referitoare la o dezvoltare echilibrată a regiunilor montane din Uniunea Europeană. Toate acestea sunt abordări, uh, idei pozitive prezente în acest raport, în acest proiect de raport. Există un element la care nu am putut să mă refer la reuniunea anterioară a raportorilor din uh, umbră, pentru că la momentul respectiv a trebuit să particip la dialogul tripartit uh, referitor la al treilea pachet feroviar și aș dori să vă atrag atenția asupra acestui punct, doamna raportor, acum. Este vorba de problema regiunilor, regiunii Carpaților. La punctul 10 se face o legătură între Carpați și Dunăre. Și mie mi se pare important ca aici să insistăm mai mult pe sinergii și pe uh, complementaritatea regiunii Carpaților cu cea a Dunării. Eu sunt convins că există o colaborare uh, foarte bună și în zona Carpaților și Dunării, o cooperare care ar trebui să fie continuată, mai ales când uh, vine vorba de aspectele de protejare a mediului înconjurător, de protejarea naturii. Dacă este să avem o abordare logică, problemele uh, regiunilor montane, regiunii, regiunilor, regiunii Carpaților și a regiunii Dunării sunt totuși diferite. Și dacă îmi permiteți, aș dori să discut în detaliu cu dumneavoastră, doamna raportor, propunerile mele de amendament pentru a vă explica motivațiile mele de ce? Pentru că există așteptări foarte mari și din partea administrațiilor locale, din partea organizațiilor active la nivel uh, local, însă, din păcate, deciziile se iau tot mai mult la uh, nivel uh, central, guvernului central. că și în Polonia există un nou guvern și vă pot spune că problema strategiei macroregionale, o strategie macroregională separată pentru Carpați, va avea o importanță deosebit de mare pentru noul guvern din Polonia în următoarea perioadă, în următorii ani. Și este o temă pe care, în sigur, o vom discuta și pe plan european. Tocmai de aceea v-aș ruga ca în acest raport să nu mergem atât de departe cu această legătură între zona Carpaților și bazinul Dunării. Cred că avem nevoie de o um, strategie separată, dedicată macroregiunii Carpaților. Există de- deja o strategie similară macroregională dedicată alpilor și nu uh, cred că există argumente pertinente împotriva creării unei strategii dedicate zonei Carpaților. putem profita de bunele practici uh, instituite deja în macroregiunea pentru Alpi, tocmai pentru a institui și a gestiona cât mai bine strategia specială dedicată Carpaților. Așa cum a spus uh, antevorbitorul meu, sinergiile sunt deosebit de, impo- de importante. Uh, um, domeniul transporturilor este deosebit de important. Infrastructura de, de transport uh, este foarte importantă și ea în regiunea Carpaților, pentru că Carpații uh, acoperă flancul estic al uh, Uniunii Europene și cred că ar trebui să consolidăm infrastructura de transport și în această regiune și cred că este cred că aș putea să spun în rezumat că acest raport este unul foarte bun, un, uh, un raport care tratează în mod exhaustiv uh, diferite elemente care țin și de politica de coeziune în zonele montane, însă în legătură cu acest punct specific pe care vi l-am amintit, mi-aș dori să discut cu raportoarea amendamentele care doresc să le depun pentru a găsi această soluție dorită de noi, care să permită pe viitor crearea unei strategii dedicate în mod special Carpaților. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul domnului Europa, care înlocuiește pe doamna Vana, raportor din umbră, pe acest raport. Vă mulțumesc, doamna președinte. După cum ați uh, spus deja, iau cuvântul în numele doamnei Monica Vana. Doamna Vana dorește să o felicite pe doamna raportor, pe doamna Iotova. Proiectul de raport este foarte cuprinzător și uh, conține elemente deosebit de bune. Un lucru util este trimiterea la energiile regenerabile în acest proiect de raport. Uneori, Uh, raportorul uh, se referă la faptul că aceste energii regenerabile nu sunt întotdeauna utile în zonele montane. În aceste zone se manifestă diferite interese care țin de energie, de activități agricole sau de turism. Drept urmare, o bună planificare este foarte importantă. Am putea să discutăm despre posibilitatea uh, creării unei convenții uh, montane referitoare la o bună uh, planificare. Convenția alpină ar put, poate să ofere soluții foarte bune pentru aceste zone muntoase. Am putea să facem o distinție între interesele orașelor din zonele montane și interesele regiunilor montane într-un sens mai larg. Această regiune ar trebui să fie considerate a fi teritorii unde oamenii pot uh, recurge la un schimb liber de servicii și bunuri. Aceste regiuni trebuie să se dezvolte în mod durabil, ținându-se seama de caracteristicile specifice a fiecarei regiuni în parte. Am dori să venim și noi cu câteva idei referitoare la serviciile de interes comun, la care uh, se face trimitere doar într-un mod tangențial în uh, proiectul de raport. Aspectele sociale sunt de asemenea importante și preconizăm să depunem amendamente care să țină seama de dimensiunea de gen în această regiune. Mulțumesc, domnul Omarje, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. În calitate de raportor din umbră pentru Stânga Unită Europeană, aș dori și eu la rândul meu să vă mulțumesc și să vă felicit pentru calitatea muncii depuse. Cred că raportul dumneavoastră va fi un raport fondator, de bază pentru tot ceea ce pe viitor se va referi la regiunile montane și la recunoașterea specificității acestora. E adevărat că există o diversitate de situații între um, regiunile montane, dar, și raportul demonstrează foarte bine acest lucru, există și puncte de convergență puncte de convergență, atât în ceea ce privește aturile, avantajele unor astfel de regiuni, care au fost uh, îndelung amintite și n-am să revin asupra lor, dar și în ceea ce privește dificultățile cu care se confruntă aceste regiuni. Mai întâi problema depopulării, apoi problema uh, accesului, a izolării și nevoia de investiții. Soluția pentru a rezolva toate aceste probleme e, trebuie să uh, se organizeze în așa fel încât regiunile acestea să devină atractive din punct de vedere economic, al dezvoltării economice. Și uitându-mă la raportul dumneavoastră și văzând că, de fapt, definirea acestor regiuni montane se Uh, reduce la ceea ce este stipulat în uh, definițiile din cadrul FEDER, asta înseamnă că, de fapt, avem în continuare un concept în virtutea căruia aceste regiuni montane sunt doar rurale. Ori, aceste regiuni montane au un potențial de dezvoltare economică deosebit de puternic și poate tocmai că în acest sens trebuie să punem accentul pe potențial. Și cred că a fost o greșeală în fondul european uh, pentru investiții în planul Juncker faptul că s-a ignorat abordarea geografică și criteriile geografice pe care ar fi fost bine și ne-am fi dorit să le avem ca și criterii uh, de analiză. Și am putea să cerem Comisiei Europene și celor care se ocupă de acest fond de investiții să ne spună dacă sunt investiții care sunt orientate înspre aceste regiuni montane. O a doua observație pe care doream să o fac și la care s-au referit colegii adinaori, e vorba de sinergiile ce trebuie să existe între diferitele fonduri. E un aspect deosebit de important. Sinergii cu programul Orizont 2020, sinergii cu programul COSME, dar, încă o dată, și aici o să trebuiască să găsim acele ajustări în așa fel încât aceste programe să poată fi mobilizate. Eu vin dintr-o regiune ultraperiferică și constat cât de greu este să mobilizez fonduri din partea Orizont 2020, pur și simplu pentru că acestea nu sunt prevăzute la o, o scară potrivită um, care să fie adaptată teritoriilor și geografiei noastre. Și un al treilea uh, comentariu, și probabil că voi face un amendament în acest sens, uh, se referă la regiunile uh, montane uh, volcanice. Știți că există astfel de regiuni în Uniunea Europeană și acestea reprezintă un, prezintă un interes deosebit, uh, mai ales din punct de vedere energetic, de preîntâmpinare a riscurilor de catastrofe naturale și, de asemenea, și din punct de vedere al cercetării. Deci, și în acest sens, putem spune că potențialul este destul de ridicat. Și o ultimă observație, care e mai degrabă o observație de natură politică. Observăm că există din ce în ce mai multe solicitări de recunoaștere a unei specificități. Uh, solicitări care vin din partea unor teritorii care au anumite puncte de convergență. E adevărat e acest lucru și pentru regiunile montane, uh, Uh, observăm că există astfel de solicitări și pentru regiunile insulare, observăm că există o multiplicare a strategiilor regionale și regiunile ultraperiferice de asemenea au solicitat o recunoaștere a specificităților, dar toate aceste elemente trebuie să ne facă să ne gândim, să aprofundăm această politică regională care trebuie să mențină o coerență și în același timp să recunoască această specificitate. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. La cuvântul domnul Dinolfi. Grazie președinte. grazie alla collega per aver preparato... Doamna Dinolfi, vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc colegii noastre pentru că a pregătit acest proiect de raport. Sunt de acord cu foarte multe din elementele acestui proiect de raport. Revenind la problema regiunilor montane. În Italia există o zonă care uh, se depopulează mult mai rapid decât uh, zona Alpilor, de exemplu, și anume zona munților Apenin. Mulți oameni ar putea considera că această tendință este una care nu, mai, nu poate fi evitată pentru că posibilitățile din zonele urbane sunt mult mai extinse și mai bune decât cele din zonele uh, montane, un lucru care are în mod evident consecințe economice și sociale. Și uh, din acest punct de vedere aș dori să depun un uh, amendament referitor la riscurile de mediu, de exemplu riscuri de incendii, riscuri de inundații, care se pot produce în aceste regiuni depopulate, o depopulare care scumpește furnizarea de servicii oamenilor care trăiesc în continuare în uh, regiunile respective, chiar și servicii de bază, cum ar fi serviciul de uh, poștă. Înțeleg uh, că s-au făcut foarte multe lucruri din punctul de vedere al activităților agricole, politica agricolă comună, oferă un număr important de subvenții agricultorilor din zonele respective, însă mie mi se pare că am urmat până acum o abordare greșită. Dacă comparăm productivitatea unei vite um, de pe pășunile alpine cu cea a unei vite de pe o pășune de câmpie, Uh, aceasta este în mod evident uh, diferită și uh, trebuie să ne schimbăm abordarea și activitățile agricole montane trebuie să fie recunoscute mult mai bine și să îi dedicăm o finanțare țintită. Se cunoaște foarte bine faptul că vitele crescute pe pășune alpine um, oferă o carne de o calitate mult mai mare și acest potențial, aceste calități trebuie să fie recunoscute din punctul de vedere al dimensiunii sociale și aici cred că trebuie să ne schimbăm um, mentalitatea, atitudinile noastre culturale, pentru că deseori aceste regiuni sunt asociate cu adjective negative, Um, sunt regiuni uh, înapoiate și așa mai departe și acest lucru duce la dezavantaje economice din punctul de vedere al accesului uh, la internet, uh, a accesului fizic, a infrastructurii de transport. Cu toate acestea există și aspecte pozitive, calitatea aerului, de exemplu. Deci trebuie să încercăm să îmbunătățim situația în general și cea mai importantă greșeală pe care am făcut-o până acum a fost să ne concentrăm doar pe îmbunătățirea infrastructurii din fondurile europene. Ar trebui să obligăm și statele membre să contribuie cu propria finanțare la acest proces de îmbunătățire a infrastructurii, pentru că dacă infrastructura este îmbunătățită, atunci atractivitatea acestor regiuni va crește atât pentru cei care trăiesc acolo, dar și pentru uh, alți oameni care eventual doresc să se mute în aceste regiuni. Cred că ar trebui să folosim mult mai eficient uh, terenul disponibil, nu uh, ar trebui să folosim în totalitate terenul din regiunile respective, ar trebui să încercăm astfel să reducem congestiile din zonele urbane, deci uh, avem nevoie de o schimbare de paradigmă legată de aceste regiuni montane. Vă mulțumesc. Mai există trei uh, uh colegi care doresc să ia, ia cuvântul, domnul Vanistelor, domnul Riz și eu personal, însă vă rog să vă limitați la două minute. Vă mulțumesc. Uh, este o dezbatere foarte importantă, însă probabil voi putea fi foarte succint. Am două uh, remarci. În primul rând, trebuie să ținem cont de faptul că coeziunea teritorială este foarte importantă și pe o perioadă îndelungată, coeziunea teritorială s-ar putea să devină mult mai importantă decât putem preconiza în acest moment, pentru că această situație specifică a zonelor montane sau a insulelor se poate schimba uh, pe viitor dacă politica de coeziune uh, se transformă, am putea să ne concentrăm mai mult pe nevoile și problemele specifice ale zonelor montane. Al doilea aspect se referă la uh, coordonare. Socialdemocrații știm că se, se ocupă de această temă specială a Uh, zonelor montane, uh, zonei Carpaților și mă întreb dacă am putea avea o dezbatere combinată mai uh, târziu în plenară, pentru că dacă nu, riscăm să o luăm pe căi total diferită. Deci mă întreb dacă am putea să discutăm în același timp în plenară aceste două teme. Mulțumesc, domnul Rues. Eh, até porque não gostaria de repetir aquilo que já... Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt, nu am să mai repet ceea ce au spus colegii deja, dar vreau să subliniez două aspecte. Mai întâi, aș dori să o felicit pe doamna raportor. Vreau să vă mulțumesc pentru abordarea dumneavoastră deosebit de holistică și inclusivă, eh, având în vedere tema discutată. Și, în al doilea rând, aș dori să subliniez câteva elemente care au fost deja subliniate. Avem nevoie mai întâi de o definiție operativă a ceea ce înseamnă o regiune montană. Uh, în ceea ce privește celelalte concepte de politică regională, avem nevoie deci de o definiție foarte clară, pentru că altfel vom pierde din substanță, din pertinență, dacă nu avem o înțelegere comună a acestei definiții, ce anume înseamnă o regiune montană. Apoi, ideea de a avea o carte albă uh, consacrată regiunilor montane este o idee foarte bună și, în mod clar, aceasta trebuie să fie susținută și alimentată și de autoritățile locale, pentru că ele cunosc cel mai bine aceste regiuni montane. Și, evident, mai sunt și alți actori, alți parteneri, precum partenerii sociali, care pot interveni. Apoi, avem nevoie și de un an european a zonelor montane. Ar fi o idee bună în așa fel încât să putem analiza acele asemănări care există între diferitele regiuni, să le putem analiza. Apoi, în ceea ce privește crearea de locuri de muncă, mai ales locuri de muncă ecologice pentru tineri în aceste regiuni montane, iată, de asemenea, un element care poate fi subliniat. Și, așa cum s-a mai spus, de altfel, am speranța că acest raport nu va fi considerat uh, a fi prea ambițios, pentru că uh, e adevărat că nici nu trebuie să-l diluăm și mă gândesc că abordarea teritorială este una deosebit de importantă aici. Trebuie să ne concentrăm pe specificitățile acestor teritorii, acestor regiuni. Uh, conceptul de creștere inteligentă este de asemenea un concept important și tipul acesta de raport demonstrează în mod foarte clar cât de bine este să avem o abordare integrată în ceea ce privește o astfel de tematică element foarte important, de asemenea, pentru a putea concepe o strategie inteligentă. După părerea noastră, fiecare teritoriu ar trebui să dispună de propria sa strategie de dezvoltare, strategie inteligentă de dezvoltare, indiferent că e vorba de regiune montoasă sau de oraș. Mulțumesc. Mulțumesc, spune doamna președinte. Aș dori și eu să fac câteva comentarii și, mai, și voi lua cuvântul în limba bulgară pentru a respecta naționalitatea doamnei raportor. Преди всичко бих искала да поздравя докладчика госпожа Йотова. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc, doamna Iotova, pentru raportul de foarte bună calitate. Un raport în care se menționează în mod repetat dezavantajele cu care se confruntă aceste uh, regiuni, deficiențe legate de conectivitate, de lipsa serviciilor uh, sociale, probleme demografice reprezentate de, de populare, uh, opțiuni limitate de ocupare, lipsa unui spațiu, unui context care să permită inițiative personale. Politica regională furnizează instrumente utile din acest punct uh, de vedere dacă fondurile europene sunt uh, folosite într-un mod mai strategic. Cred că avem nevoie de o abordare integrată, de strategii integrate, de dezvoltarea unor uh, politici specifice, astfel încât sprijinul să fie oferit atât la nivel european cât și la nivel național până la nivel regional. Există măsuri speciale pentru regiuni speciale, însă nu există o abordare europeană dedicată regiunilor montane. Tocmai de aceea trebuie să nu pierdem din vedere coeziunea teritorială, pentru că astfel putem ține cont de specificitatea anumitor regiuni, cum sunt regiunile montane sau uh, insulele, și ar trebui să punem în aplicare fondurile europene recurgând la sinergia posibilă între acestea, trebuie să recurgem și la, nu doar la fondurile europene, dar și la finanțare națională și la fonduri private. Eu sunt uh, raportor pe dosarul referitor la coeziunea teritorială a Uniunii Europene și sunt convinsă în această calitate că Strategia macro-regională ar reprezenta un uh, mare atu, însă nici această strategie macro-regională nu poate să reprezinte singura soluție. Avem nevoie de abordare teritorială pentru a ajunge la o coeziune teritorială și în regiunile montane putem dezvolta o asemenea abordare. Vă mulțumesc, acestea au fost ultimele comentarii. Vă mulțumesc tuturor pentru intervențiile dumneavoastră. Avem un, a, alături de noi reprezentanței Comisiei Europene de la DG Regio și de la DG Agri. Sper că v-am pronunțat bine numele. Nu știu dacă doriți să luați cuvântul. Vă rog. Much, Mr. Chair, <clears throat> and thank you for this. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să mulțumesc și pentru acest proiect de raport pe care îl salutăm. Este unul uh, cuprinzător și, într-un mod echilibrat, se referă la elemente esențiale pentru zonele montane. Este foarte interesantă această concentrare asupra abordării strategice um, de care avem nevoie pentru munți, mai ales o folosire cât mai bună a instrumentelor și fondurilor existente. După cum știți, am uh, demarat această abordare axată pe strategii macro-regionale de la zona uh, Alpilor, uh, trecând pe la zona în bazinului Dunării și uh, ne-au întrebat foarte mulți de ce am început cu această macro, strategie macro-regională dedicată zonei Alpilor, care este o zonă uh, foarte bine dezvoltată din punct de vedere economic. Acest lucru este adevărat, însă trebuie să nu uităm că și în zona Alpilor există această provocare reprezentată de depopulare, și am încercat să înțelegem care este abordarea cea mai potrivită. Este evident că trebuie să profităm de sinergiile între diferitele fonduri, între diferitele instrumente existente și uh, structura strategiei specifice pentru Alpi este foarte similară cu structura acestui raport. Uh, Lansarea strategiei privind macroregiunea Alpilor va avea loc uh, peste câteva săptămâni în uh, Slovenia. Este un eveniment foarte important și uh, sper că și raportarea doamna Iotova va participa la acest eveniment. În ceea ce privește problema definiției, desigur, este o problemă spinoasă. Um, nu s-a ajuns la o definiție universală acceptată. Există o definiție la nivel european în domeniul agricol. Trebuie să ne întrebăm care este obiectivul unei asemenea uh, definiții. Direcția Generală Regio a lucrat la elaborarea anumitor clasificări uh, și uh, pot să trimit aceste definiții secretariatului Comisiei Regii și asistenței, asistenților raportarei și mă întreb dacă aceste clasificări pot fi folosite și într-un uh, scop politic, pentru că aici ne confruntăm cu o dilemă. Dacă o unică definiție a zonelor montane răspunde necesităților existente în diferite state, pentru că depinde foarte mult dacă ne confruntăm pe activitățile agricole sau pe uh, zona transporturilor, în ceea ce privește conectivitatea în, zon- în zonele montane. Uh, este, este adevărat că unele zone montane profită de uh, deficiențele de uh, conectivitate pentru că astfel oferă alte servicii turistice. Deci uh, trebuie să fim foarte precauți să nu contravenim obiectivului de simplificare, să nu adăugăm un nou nivel de eligibilitate pentru a obține fonduri Uh, europene și să dăm dovadă de flexibilitate. Regiunile montane se regăsesc în uh, actuala perioadă de coeziune. Statele membre au o mare parte a responsabilității. Până acum este adevărat, într-adevăr, că nu, nu absorb în totalitate fondurile europene. Și eu, un ultim uh, comentariu referitor la zona Carpaților, care este o zonă importantă și pentru noi am uh, început un uh, exercițiu prin care dorim să uh, consolidăm profilul acestei zone în contextul strategiei bazinului Dunării și trebuie în mod evident să ținem seama de nevoile spe- specifice ale Carpaților. Am organizat un atelier în luna noiembrie la care au participat mulți, multe părți semnatare a Convenției Dunării, de exemplu, și este foarte important să creăm o legătură, o sinergie între Convenția uh, pentru Carpați și Convenția uh, referitoare la, la Dunăre. Și pentru a vă da un exemplu uh, final, există posibilitatea de a folosi fonduri de până la 20% din programul Interregio, care pot, fonduri care pot fi folosite, de exemplu, pentru zona Carpaților din Polonia, însă sunt fonduri care nu sunt folosite până acum de statele membre. Deci am putea să uh, încercăm să convingem statele membre să folosească mai mult aceste fonduri. Și încheie aici, doamnă președinte. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva din partea Comisiei să ia cuvântul? Nu? Vă mulțumesc. Doamna Iotova, vă dau cuvântul pentru a trage concluziile. Наистина искам да поздравя и да благодаря на всички колеги, които... Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor pentru complimentele pe care mi le-ați adresat pe această primă versiune a raportului pe care v-am prezentat-o. Mi-aș dori foarte mult, înainte ca amendamentele să sosească, în următoarele zile, să încercăm să discutăm împreună cu colegii în bilateral pentru a aborda aceste aspecte, diferitele idei pe care le-ați menționat, strategia carpatică, Domnul Omarje s-a referit de asemenea la un subiect foarte important. Domnule Omarje, niciodată nu m-am gândit că aceste regiuni muntoase cu potențial vulcanic ar putea să aibă un, o specificitate care să trebuiască să fie plasată la un nivel diferit. Oricum, vă mulțumesc tuturor pentru idei și sunt gata să discut cu dumneavoastră și cu fiecare în parte. Și Vă rog să-mi trimiteți eventual contribuțiile dumneavoastră, pentru că uh, mi se pare a fi o bază foarte bună pentru a dezvolta cât mai bine acest raport. Și vreau să mulțumesc de asemenea și secretariatului pentru ajutorul uh, foarte mare pe care mi l-a furnizat. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă amintesc că termenul limită pentru a depune amendamente este pe 26 ianuarie la prânz. Mulțumesc. Și acum ar trebui să continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi, schimb de opinii cu doamna comisar, comisar Corina Crețu. Sper că va apărea peste câteva secunde. Poate. Few minutes. Dear colleagues, dragi colegi, trebuie să ne gândim și la faptul că ne presează timpul, așa că vă rog frumos să luați loc și ar trebui să continuăm ședința noastră de astăzi. With the next point in... Și trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, schimb de opinii cu doamna comisar pentru politici regionale, doamna Corina Crețu. În uh, ședința noastră din 2015, la ultima noastră ședință, doamna uh, comisar a analizat munca depusă uh, sub, sub uh, comisia domnului Juncker și sunt foarte încântată să o salut din nou și să urez bun venit din nou la începutul acestui nou an în comisia noastră. Poate vă amintiți că articolul 16 al regulamentului de prevederi comune cere comisiei să înainteze un raport la, înainte de finalul anului 2015 în ceea ce privește rezultatele negocierilor între statele membre și partenerii lor în ceea ce privește și actorii locali și regionali uh, referitor la parteneri parteneriate și programe operaționale, având în vedere noua generație a politicilor de coeziune ce vor fi implementate pe viitor. În 2015, Comisia a adoptat o comunicare pentru a îndeplini aceste criterii. Comunicarea datează din 14 decembrie 2015. Această comunicare include în anexa 2 detalii pentru fiecare stat membru și am să dau cuvântul doamnei comisar pentru a ne prezenta această comunicare, după care vom lansa dezbaterile împreună cu membrii Comisiei Regi. Dar vom începe mai întâi cu coordonatorii, ca de obicei. Așa că dacă avem, dacă ne presează timpul, atunci aș ruga coordonatorii și membrii comisiei să își limiteze intervențiile la doar două minute, dar vom vedea. În orice caz, mulțumesc pentru prezența și dau cuvântul doamnei comisar. Mulțumesc, doamna președinte, stimați membri ai Comisiei Regii, doamnelor și domnilor, bună dimineața! Vreau să vă mulțumesc pentru invitația de a fi prezentă la această ședință la începutul acestui nou an și aș vrea să profit de ocazie pentru a vă ura uh, un an nou fericit, atât dumneavoastră cât și familiilor dumneavoastră și să sperăm că va fi un an spornic. Așa cum am spus la ultima noastră ședință, după părerea noastră, 2015 a fost un an cu mari realizări. Am reușit să finalizăm aproape 300 de programe operaționale și am găsit și finanțarea pentru inițiativa pentru tineret în contextul unei mai bune implementări pentru perioada 2015 2013-2014 și, după cum ați spus, am amendat de asemenea și regulamentul de prevederi comune pentru a depăși dificultățile de lichidități pe care le-am cunoscut și am asistat statele membre în uh, criza migratorie. Și ca și rezultat am plătit 41 de milioane de euro. Să sperăm că 2016 va fi de asemenea un an de plin de realizări. Încă de la bun început aș dori să subliniez elementul principal al comunicării Comisiei în și investițiile în uh, locuri de muncă și creștere. Avem o contribuție maxă a fondurilor structurale și uh, dați-mi voie să vă prezint câteva concluzii, concluzii pe care de altfel le-am mai prezentat și în momentul în care am venit în ședința precedentă. E vorba aici de 454 de miliarde de euro din fondurile uh, structurale europene de investiții care vor contribui la strategia europeană pentru creștere și la planul de investiții. Și Comisia a fixat anumite priorități, cum ar fi piața uh, digitală unică și Uniunea Energetică publică. Pentru prima dată avem un angajament prezentat pentru fiecare stat membru în parte în ceea ce privește realizările ce trebuie obținute prin aceste fonduri uh, și pentru prima dată, nu numai că suntem în măsură să spunem dinainte câți bani vom investi, ci în același timp suntem în măsură să spunem care sunt realizările la care ne așteptăm la finalul acestei perioade de finanțare. Și acest lucru, evident, se datorează modificării regulamentului care a fost uh, adoptat de către Parlament și de către Comisia dumneavoastră. Noile programe reprezintă în medie 14% din uh, investițiile publice totale din statele membre și putem ajunge până la cifre care merg până la 70% în anumite state membre. Disponibilitatea fondurilor, de asemenea, reprezintă o condiție esențială pentru a obține rezultate, însă nu este o condiție suficientă, după cum bine știți. Dacă vrem să obținem rezultate, dacă ne dorim ca programele noastre să fie performante și să modifice într-adevăr viața de zi cu zi a oamenilor, e clar că trebuie să ne asigurăm că se asigură cele mai bune condiții pentru investiții. Cu toții suntem de acord asupra acestui lucru și am fost de acord în momentul în care am pregătit noul cadru uh, de politici și a fost linia noastră roșie în momentul în care am negociat parteneriatele și programele împreună cu statele membre. Ne-am asigurat, înainte de toate, că există într-adevăr o concentrare tematică, în așa fel încât resursele să fie alocate în acele zone în care chiar avem nevoie de un impact 126 de miliarde de euro au fost alocate pe patru uh, tematici cheie În al doilea rând, ne-am dorit de asemenea să avem uh, condiționalități ex ante și făcând acest lucru ne asigurăm că statele membre au cadrul reglementar necesar și cadrul strategic necesar, precum și capacități necesare pentru a implementa programele. Deci, până în prezent, 75% din toate aceste condiționalități ex ante au fost îndeplinite și avem 740 uh, de planuri de acțiune care au fost lansate și care îndeplinesc uh, criteriile până la finalul acestui an am încercat să ne asigurăm că uh, recomandările specifice pe țară sunt foarte puternice, sunt recomandări care sunt uh, emise în contextul semestrului european și trebuie să fie uh, pertinente comparativ cu fondurile de coeziune. Ne concentrăm pe anumite uh, domenii, cum ar fi, spre exemplu, incluziune socială, sistem de sănătate, capacitate administrativă, reformă structurală și, în final, uh, Așa cum am spus, în planul european pentru investiții punem accentul pe instrumente și am uh, dublat sumele disponibile uh, prin aceste instrumente. Ca și rezultat al acestor noi priorități și ca uh, orientări bazate pe rezultate, ne așteptăm la un impact deosebit de promițător. Dați-mi voie să vă dau câteva exemple foarte pe scurt. Spre exemplu, în domeniul cercetării, inovației, a întreprinderilor mici și mijlocii, competitivitatea acestora. Peste 2 milioane de întreprinderi vor fi astfel susținute pentru a crește competitivitatea IMM-urilor. Peste 14 milioane de gospodării vor avea astfel acces la internet uh, cu, pe banda largă. În ceea ce privește transportul, energia, mediul, 18 milioane de uh, cetățeni vor uh, beneficia de îmbunătățirea stațiilor de epurare a apei și vor avea acces la apă potabilă. De asemenea, vom avea 7670 de megawați uh, care vor proveni din energii regenerabile. De asemenea, 7515 km de cale ferată vor fi finanțate, din care 5200 sunt uh, uh, kilometri în rețeaua TNT. Fondurile vor ajuta 10 milioane de 2,9 să-și găsească un loc de muncă. 3 milioane de oameni vor avea posibilitatea să uh, dobândească o nouă calificare. Însă, nu trebuie să uităm și alte realizări, cum ar fi, spre exemplu, capacitatea uh, instituțională, eficiența acesteia și îmbunătățirea transparenței în administrație publică și a serviciilor publice. Iată, dragi colegi, câteva din rezultatele la care ne așteptăm ca urmare a programelor pe care le-am adoptat. Munca noastră, evident, nu se oprește aici. În continuare, mai sunt multe de făcut pentru a implementa concret aceste programe și pentru a ne asigura că, într-adevăr, vom avea și rezultate. Avem nevoie de selecții de criterii pentru acele proiecte care sunt pertinente, uh, pentru, avem nevoie de planuri de evaluare care să poată să evalueze aceste programe pentru a vedea corespondența lor cu rezultatele pe care dorim să le realizăm și acest lucru ne va permite pentru prima dată să avem informații asupra progreselor în realizarea performanțelor și obiectivelor uh, fixate. Și mă aștept ca această raportare uh, și datele să fie disponibile la începutul anului viitor pentru raportul nostru. Am lansat o nouă platformă de date care ne permite să avem acces la informații în ceea ce privește finanțarea și realizările pentru diferitele fonduri în noua perioadă de finanțare. După cum am spus, e o platformă deschisă, transparentă, unde putem găsi informații pentru fiecare regiune, ce anume s-a investit și în ce domenii prin fondurile europene. Deocamdată, Datele se referă la 540 de programe la începutul anului noiembrie 2015, dar e clar că informațiile vor fi aduse la zi cât de curând. După cum vă spuneam, vă, dore, vă încurajez să difuzați uh, Uh, informațiile referitoare la această platformă, pentru că uh, e clar că potențialul este imens. trebuie să putem combina fondurile de structurale cu diferitele planuri strategice de investiții și cu fondurile de care dispun uh, autoritățile locale și regionale, însă acestea nu sunt întotdeauna uh, uh, la curent de disponibilitatea acestor fonduri. Și e clar că fondurile trebuie să fie complementare, în așa fel încât să ne asigurăm că statele membre pot beneficia pe deplin de ele. Și în încheiere aș dori să mă refer la câteva provocări cu care ne vom confrunta anul acesta. Trebuie să menținem abordarea noastră uh, bazată pe rezultate, trebuie să ajutăm statele membre să își îndeplinească condiționalitățile exante și trebuie să sporim utilizarea instrumentelor financiare, să întărim eforturile noastre pentru a simplifica accesul la aceste fonduri și, în final, trebuie să continuăm să adaptăm politicile noastre, având în vedere anumite circunstanțe, schimbări, cum ar fi, spre exemplu, criza migratorie. Și aceasta este uh, cea mai bună cale pentru a demonstra că politica de coeziune este una modernă, capabilă să se adapteze de-a lungul anilor și care este în măsură să se transforme pentru a se baza pe o cultură a performanței, a transparenței și a rezultatelor. Și este deosebit de important acest lucru în discuțiile noastre viitoare, mai ales în ceea ce privește bugetul Uniunii Europene. Cu toții ne dore, ne-am dorit această reformă și cred că este un bun început, rezultatele încep să apară și cred că putem fi mândri de asta. Acum, evident, sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. Thank you, Commission. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru această prezentare interesantă. Aș dori acum să dau cuvântul coordonatorilor, începând cu domnul Van Nistelrooy. V-aș ruga să vă limitați la 3 minute. Iată o inovație în acest nou an. Avem uh, intenții bune de a fi mai eficienți în muncă. Aș dori să vorbesc olandeză doresc uh, și eu să vă transmit cele mai bune urări pentru anul 2016. Parlament wil zich meer richten op implementation. Op de... Și uh, să abordez câteva din cele mai importante subiecte uh, care ne interesează. Parlamentul European dorește să se axeze mai mult pe implementare. Aici intră rapoarte de implementare și uh, informări privind uh, situația politicilor actuale. Încercăm să analizăm uh, succesul uh, mandatului trecut. Ce lipsește aici este faptul că am uh, adoptat o serie întreagă de acte legislative în mandatul anterior, iar acum uh, avem o comisie cu totul nouă. Așadar, uh, nu facem doar un bilanț al Parlamentului trecut, ci ne concentrăm și pe viitor. E interesant că v-ați concentrat asupra priorităților comisiei. Mi se pare că la comisie analizați cu mare atenție, de la cel mai înalt nivel, politica regională. Aș vrea să știu dacă pentru dumneavoastră este un instrument uh, principal sau unul uh, mai puțin important. Aș vrea să vă rog să spuneți la comisia noastră care e principala dumneavoastră prioritate. PPE-ul consideră că e foarte importantă, de exemplu, uh, crearea unei sinergii sporite între fonduri. Până acum, din regulamentul privind cadrul strategic comun, a lipsit un angajament real față de astfel de sinergii. Nu am făcut suficiente inovații, de exemplu. Avem uh, consiliul, un consiliu al inovării și dacă ne uităm la fondurile alocate pentru IMM-uri, pentru cercetare și dezvoltare, Uh, vedem că uh, se mai pot face multe. Știu că Comisia se ocupă de aceste domenii, dar sigur că și implementarea este la fel de importantă și cred că nu trebuie să ne concentrăm doar asupra implementării, ci să um, pregătim și viitoarele politici uh, ale comisiei pe care le va propune comisia și noi ne dorim ca dumneavoastră să aveți mare succes între ceilalți comisari. În al doilea rând, în ceea ce privește recomandările specifice fiecărei țări. Două treimi dintre recomandările specifice fiecărei țări au fost abordate de noi atunci când am lucrat la semestrul uh, economic european. Și cred că este foarte important ca Parlamentul European să fie implicat, să vedem cum putem face uh, o corelație între guvernanța economică și domeniul de activitate al Comisiei noastre. M-ar interesa să aud mai multe pe această temă. Așadar, cred că este foarte bine că și dumneavoastră v-ați referit la acest subiect în prezentarea dumneavoastră. Cu siguranță va fi util pentru munca raportorilor noștri pe viitor. Dacă privim lucrurile dintr-o perspectivă globală, vorbim sigur despre coeziune, dar avem nevoie de instrumente financiare și trebuie să ne concentrăm asupra acestora riscăm să ne pierdem concentrarea, să ne pierdem atenția Uh, pentru uh, crearea de locuri de muncă, pentru creștere. E important să avem o nouă viziune în Parlamentul European. Cred că nu e suficient să așteptăm uh, al șaptelea raport de coeziune. Ce se întâmplă acum? Pur și simplu mi se pare că nu progresăm destul de repede. Trebuie să așteptăm următorul raport de coeziune, totul se referă la viitor, dar pot să vă spun că viitorul se întâmplă acum Totul se întâmplă acum, iar noi la Comisia Regii, împreună cu alte comisii relevante, trebuie să fim capabili să spunem ce părere avem și ce credem noi că va fi util pentru a uh, progresa. Trebuie să acționăm acum și cred că sunt uh, semnale foarte interesante pe care le-ați putea include în al șaptelea raport. Și acum cred că s-au terminat minutele mele. Thank you. Mulțumesc foarte mult. Doamna Crel, aveți cuvântul. Trei minute. Um, yeah, Da, am să încerc să mă grăbesc. Lambert s-a referit la unele din lucrurile pe care voiam și eu să le pomenesc, deci am să le las deoparte. Mulțumesc mult, doamnă comisar, pentru prezența la comisia noastră. Aș avea o întrebare Uh, a fost aici reprezentantul președinției olandeze la comisia noastră și ne-a spus clar că dorește să uh, promoveze uh, politica de dezvoltare. Aș vrea să știu dacă în paralel aveți ceva planificat la comisie pe același domeniu pentru a-l susține și, sigur, dacă va fi un follow-up la raportul doamnei Westphal. Apoi, în calitate de raportoare, pentru revizuirea CFM, aș dori să vă pun o întrebare. Politica de coeziune face obiectul unor presiuni extraordinare. Avem planificarea pe termen mediu, planificarea financiară pe termen mediu, de care trebuie să ne ocupăm acum, să o includem și aceasta ris riscă să limiteze foarte mult politica de coeziune. Cred că Parlamentul, în mare majoritate, este împotriva acestui lucru. Dar uh, pe mine m-ar interesa ce părere aveți dumneavoastră, care e poziția dumneavoastră, dacă ați avut deja discuții în comisie pe această temă și ce uh, putem să ne așteptăm din partea, la ce putem să ne așteptăm din partea dumneavoastră. Apoi aș vrea să mai știu un lucru care are legătură cu uh, implicarea programelor operaționale. Acum avem experiențe și mai recente referitoare la dificultățile birocratice. Grupul de lucru la nivel înalt privind simplificarea a, a arătat că se ocupă de acest lucru. Când vom primi un raport din partea lor? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Domnul Tamașici. Although... Doamna Tamașici. Mulțumesc. Este um, foarte mare provocarea la care v-ați referit și dumneavoastră, însă e și mai dificilă implementarea în teritoriu. Sunt cerințe dificile, diferite și dificile care îi încurcă pe beneficiari și o problemă percepută este influența de la vârf spre bază a supraprogramării, care ar putea să ducă la o uniformizare a intervențiilor fără să se țină cont de specificul teritorial. În unele state din Europa de Est, această influență națională este dublată de preferințe politice și de lobby. Cum putem să răspundem la această provocare? Mulțumesc! Thank you, Mr. Mulțumesc, domnul Iacovcic. Mulțumesc, domnul președinte. Aș dori, aș dori și eu să o salut pe doamna comisar și să spun um, de la bun început că în prezentarea dumneavoastră v-ați referit la foarte multe subiecte pe care trebuie să le discutăm cât se poate de serios. Eu am să mă refer la două dintre ele și uh, colegul meu la alte subiecte. Eu aș dori să subliniez uh, faptul că um, în perioada aceasta a crizei migratorii, în care sunt implicate mai multe continente, este foarte important să avem uh, o politică europeană coordonată. Unul dintre pilonii acestei politici este politica regională. Trebuie să vedem care vor fi consecințele crizei. Am uh, avut anumite rezultate, dar trebuie să fim foarte precauți și să vedem uh, cum evoluează lucrurile. Această criză nu se va termina, iar fluxul migratoriu va crește și mai mult. În al doilea rând, aș dori să spun că cooperarea macroregională este una dintre strategiile Parlamentului și uh, ale Comisiei și mi se pare foarte importantă. Eu sunt uh, raportor pentru strategia Adriatică Ionică Avem însă trei deficiențe istorice uh, la capitolul acesta. Lipsa de structură, lipsa de fonduri și lipsa de reglementare. Aceste trei lipsuri sunt foarte grave și influențează crearea acestor strategii. Eu înțeleg că nu sunt fonduri, înțeleg că nu avem bani. Pot să înțeleg că nu avem nici reglementări, pentru că avem suficiente reglementări în rest dar uh, chestiunea structurii ar trebui uh, să fie rezolvată. În cazul meu, în cazul strategiei adriatice ionice, Pulia, de exemplu, are 6 milioane de locuitori, iar Slovenia 2 milioane, Croația 4 milioane. Avem uh, diferențe mari în ceea ce privește mărimea populației. Și ar fi important să coordonăm strategia. Mâine eu voi merge la Roma, voi discuta cu uh, guvernul italian. Nu vreau să spun că um, structura aceasta trebuie neapărat să depindă de Uniunea Europeană sau de Comisie, dar va trebui să deschidem un dialog privind structura, pentru că altfel nu vom avea succes. Mulțumesc, domnul Omargi. Trei minute, vă rog. Doamnă președinte, vă mulțumesc. Doamnă comisar, dați-mi voie să vă urez și eu uh, un an bun. Ați venit la comisia noastră la sfârșitul anului anterior, am avut uh, o dezbatere foarte bogată, ne-ați dat răspunsuri la mai multe întrebări și nu doresc să revin la uh, cele discutate atunci. Acum ne aflăm la începutul anului 2016 și cred că putem să uh, privim în urmă la anul 2015, care, din punctul meu de vedere, a fost un an plin de riscuri, plin de pericole pentru Uniunea Europeană. Un an extrem de dificil. Dar putem să spunem cel puțin că anul 2016, așa cum a început, nu va fi un an al tuturor speranțelor. E un an în care riscăm să ne concentrăm, să ne confruntăm din nou cu multe regrese legate de proiectul european. Anul 2015 a fost dominat de uh, criza elena, în primul rând. Am vorbit despre contribuția Comisiei Regii dar ce aș dori să mai afirm aici este că diferitele planuri de salvare pentru Grecia, nu știu dacă poartă un cel mai adecvat nume, dar este sigur că responsabilitatea guvernului grec, simțul răspunderii, a permis salvarea Europei pe care o cunoaștem noi. În al doilea rând, un alt element care a influențat anul 2015 este terorismul. Și aici s-au implementat soluții și uh, am uh, văzut cum a fost lovit proiectul european în inima lui, și anume a fost lovit spațiul Schengen. În acest moment, în uh, care uh, celebrăm Interreg, am văzut în același timp cum uh, se uh, înalță ziduri în Europa și am constatat că toate aceste probleme capătă tot mai mult teren. Al treilea element este criza migrației. Și aici, și am mai discutat și ieri cu președinția olandeză, și aici cred că este foarte important să utilizăm instrumentele coeziunii care sunt deja folosite, pentru a încerca să participăm la obiectivul integrației migranților, dar în legătură cu criza migratorie, vedem că mai multe state se uh, desprind de valorile care stau la baza Uniunii Europene. Și cred că trebuie să fim foarte atenți, foarte vigilenți în acest sens. Ceea ce îmi permite să uh, fac legătura cu uh, coeziunea. În regulamentele noastre avem condiționalități macroeconomice prevăzute și uh, se pare, ni se pare, dar eu nu sunt de această părere, că astăzi pentru a ă, însufleți proiectul european, nu trebuie să depășim 3% și 5% deficit structural. Și s-au găsit foarte multe mijloace ă, pentru a atinge aceste obiective. Dar, în schimb, avem foarte mari dificultăți în găsirea unor mecanisme care să uh, impună respectarea valorilor europene, ca, care să impună respectarea drepturilor fundamentale și pentru ca anumite state să nu pună uh, în discuție aceste drepturi. Cred că va trebui să fim creativi pentru că proiectul european nu reprezintă doar uh, aceste 3% sau uh, deficitul structural, pentru că nu asta înseamnă proiectul european, ci aceste valori. Și dacă aceste valori sunt puse sub semnul întrebării, putem să considerăm că pericolul e foarte mare. Și, în ultimul rând, aș vrea să mă refer la performanță. Se vorbește de dificultăți în atingerea rezultatelor. Dar eu vreau să vă spun că cel mai dificil, ceea ce te încurcă cel mai mult în obținerea de rezultate, Uh, sunt tocmai politicile europene. Acestea împiedică relansarea creșterii și a ocupării. Iar politica regională este cea care permite să se atenueze peste tot efectele distrugătoare ale acestor politici. Haideți să încercăm să ne imaginăm care ar fi consecințele aplicării tuturor politicilor, dacă nu ar fi existat și politica regională și implementarea sa. Trebuie să ieșim din această gândire închisă și să afirmăm pe deplin că politica regională permite atenuarea uh, efectelor negative și atingerea obiectivelor noastre în domeniul investițiilor și, ale, și al creșterii. Mulțumesc! Thank you, thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Domnul uh, Rope are acum cuvântul 3 minute. Mulțumesc, doamnă președinte! Doamnă comisar, mulțumesc pentru prezența la comisia noastră. Aș dori să vă urez uh, mult succes în realizarea tuturor planurilor pe anul acesta. Aș dori să vă atrag atenția asupra următorului lucru. Locurile de muncă, locurile de muncă și ocuparea în regiunile rurale și în zonele rurale. Aș dori să vorbesc despre deplasarea oamenilor din zonele rurale către zonele urbane. Oamenii aleg să se mute pentru că nu își găsesc locuri de muncă suficient remunerate. Oamenii se mută în state unde regiunile, unde salariile sunt mai mari iar rezultatul este că structurile sociale din zonele urbane sunt supraaglomerate, transportul este supraaglomerat și în teritoriul rural, la 150 de kilometri distanță, există infrastructuri sociale suficiente, dar nu sunt locuri de muncă acolo. Știu că în perioada de programare 2007-2013, autoritățile naționale de nivel central erau cele care luau decizia de a pune în aplicare programe destinate dezvoltării infrastructurii. Autoritățile au uh, optat pentru investițiile în transport, pentru construcția de drumuri, însă în domeniul ocupării s-au făcut prea puține. De aceea eu aș dori să vă rog să-mi spuneți ce părere aveți eh, dumneavoastră despre eh, planurile de creare de locuri de muncă la nivel regional. Pentru că la ora actuală, dacă avem eh, zone unde sunt locuri de muncă, acelea sunt zonele urbane. În schimb, uh, în zonele uh, rurale se uh, obține foarte greu finanțarea pentru astfel de proiecte. Ce intenții aveți ca să rezolvați problema? Mulțumesc, doamna Damato. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc um, uh, și doamnei comisar pentru prezență. Ce dezbatem astăzi? avem o comunicare a Comisiei care arată o abordare practică concentrată pe uh, mai multe subiecte. Mă frapează două caracteristici principale. Avem uh, o uh, finanțare care sper să fie continuată și după adoptarea cadrului financiar multianual și, de asemenea, avem cele 11 obiective bine cunoscute. Eu aș dori să remarc că acest mediu pozitiv nu există în toate statele și anume în domeniul achizițiilor publice și în domeniul admi uh, capacității administrative. Acest lucru dăunează competitivității IMM-urilor și mă întreb dacă instrumentul FC va putea realmente să aibă un efect de pârghie pentru a reduce diferențele dintre diferitele regiuni și pentru a face investițiile mai atractive. Se pare că există divergențe de coeziune și o sinergie între instrumente nu e neapărat ușor de obținut. În ceea ce privește finanțarea, trebuie să fim siguri că ceea ce s-a prevăzut va fi și durabil, dată fiind situația actuală a autorităților administrative regionale și locale ne putem întreba dacă plus valoarea acestor instrumente va fi reală. În comunicare se vorbește de creștere și de ocupare. Și vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, vreau să întreb și pe colegii mei, care este situația calității locurilor de muncă și a creșterii durabile. Mulțumesc! Am să dau acum cuvântul doamnei comisar ca să răspundă la prima rundă de întrebări și după aceea vom continua cu întrebările celorlalți membri. Mulțumesc. The commissioner, the floor is yours. Thank you. <clears throat> Thank you all. Ah, mulțumesc. Mulțumesc tuturor pentru comentarii și întrebări. În primul rând, domnului Fan Nistelrooy. Această comunicare se referă la uh, contribuția fondurilor la strategia de creștere, la planul de investiții, la prioritățile politice ale Comisiei și, după cum am spus, vorbim despre angajamente pe care și le-au luat statele membre pentru a ne permite să atingem uh, obiectivele acestor fonduri în 2023. Aveți mare dreptate, cea mai mare parte depinde de punerea în aplicare și cred că e foarte important să subliniem că um, implementarea ține 100% de statele membre. Dar uh, sigur că Comisia Europeană oferă orientări în acest sens. De exemplu, împreună cu vicepreședintele Katainen am, prezentat, uh, am pregătit orientări privind planul Juncker și fondurile structurale pentru că uh, știm bine că multe state membre nu știu cum să combine aceste fonduri pentru uh, proiecte bune și uh, de mari dimensiuni. Și acesta este un alt subiect. Nu putem să facem proiectele de la Bruxelles. Este responsabilitatea regiunilor, responsabilitatea statelor membre să identifice nevoile pentru fiecare regiune De asemenea, noi oferim orientări legate de orizontul 2020. E foarte important pentru noi și uh, dorim să ne asigurăm că toate instrumentele pe care le oferim uh, stau sub semnul excelenței. În ceea ce privește recomandările specifice fiecărei țări, în negocierea noilor programe, acestea au stat în centrul uh, negocierilor pentru că noi am cerut tuturor statelor să-și adapteze programele ă, asta în funcție de recomandările specifice fiecarei țări. Doamnă Crel, mulțumesc mult pentru întrebare. În ceea ce privește agenda urbană, e foarte importantă. Săptămâna trecută am avut prima reuniune cu președinția olandeză și uh, sunt uh, foarte recunoscătoare pentru că ei au plasat agenda urbană în uh, vârful listelor de priorități. Deci, sperăm ca la începutul lui iunie, sfârșitul lui mai, să avem o analiză de impact. Va fi prima dată când toate statele membre își vor exprima susținerea pentru pactul de la Amsterdam, pentru agenda urbană Cred că știți că până acum um, au fost ezitări din cauza subsidiarității. Acum însă este prima dată când toate statele membre discută despre necesitatea de a avea această agendă urbană. Nu va fi condusă de Uniunea Europeană, nu va fi condusă nici de statele membre, va fi vorba de o guvernanță pe mai multe niveluri, însă va fi foarte importantă. În ceea ce privește noua perioadă de programare, este prima dată când alocăm direct 15 miliarde care să fie uh, gestionate direct de orașe. Nu e vorba doar de încredere între comisie și municipalități, ci e și un mare test pentru orașe în ceea ce privește capacitatea administrativă, în ceea ce privește identificarea de priorități și cheltuirea fondurilor în conformitate cu uh, nevoile cetățenilor. Noi credem că ar trebui să fie un semn de apropiere uh, a politicii de cetățeni. În orice caz, avem acțiuni inovatoare în domeniul urban și sper să pot veni la comisia dumneavoastră în primăvară pentru a vă prezenta primele rezultate. În ceea ce privește simplificarea, am identificat mai multe domenii în care se pot produce schimbări de pe acum, în perioada actuală de programare, și contez pe voi toți să vă implicați dacă vom face ceva când vom discuta uh, revizuirea CFM sau uh, când vom face o simplificare în următoarea perioadă de programare. În orice caz, e important să colaborăm și cu statele membre pentru că știți foarte bine că sunt multe state membre care pun condiții și introduc reglementări care nu există în uh, legislația europeană. Știți că avem proiecte care au nevoie de 30-40 de semnături și aceasta nu e cerința Uniunii Europene. Sper ca în primăvară să avem un uh, prim proiect de studiu privind simplificarea. În ceea ce privește revizuirea CFM, serviciile Comisiei au început acum munca pregătitoare Însă, cred că acum e prea devreme să prezentăm uh, rezultatul acestei revizuiri. Până la sfârșitul lui 2016, Comisia va prezenta o evaluare a funcționării CFM, ținând cont de situația economică la momentul respectiv și de uh, cele mai recente proiecte macroeconomice. Această revizuire va fi însoțită de o propunere legislativă din partea Comisiei privind revizuirea CFM, dar uh, ne vom baza pe discuțiile noastre. Până uh, în primăvară, cel târziu, vom revizui împreună cu toate statele membre alocarea totală și investițiile pentru uh, crearea de locuri de muncă și creștere până în 2020 în contextul ajustărilor tehnice pentru exercițiul bugetar 2017. Revizuirea bugetară la jumătate de mandat ne va permite să vedem în ce fel măsurile de simplificare, măsurile de sporire a performanței și măsurile legate de eficacitatea fondurilor europene au uh, dat roade în această uh, fază de implementare Uh, a fondurilor. Comisia intenționează să acorde prioritate acestui concept de cheltuire mai bună a fondurilor și ne bazăm pe contribuția Parlamentului European, pe contribuția statelor membre, a Curții de Conturi și a părților interesate. Cred că este foarte interesant și important să ne gândim de pe acum cum să abordăm uh, revizuirea de jumătate de mandat. Doamna Tomașici, ați vorbit despre multe obstacole, dar, uh, ca să fiu sinceră, în ceea ce privește preferințele politice, cred că acestea se manifestă tot mai puțin în statele membre. Și asta datorită noului cadru reglementativ pe care îl avem. Avem uh, un sistem IT în multe state nu se pot aloca proiecte doar pe baza preferințelor. Cred oricum că trebuie să evităm acest lucru și să spunem în permanență că politica regională depășește nivelul politic, este destinată oamenilor și sigur că din aceste proiecte beneficiază întreaga populație. Vă asigur că la Comisia Europeană avem indicatori, avem uh, reglementări și asta e tot ce contează pentru noi. Aș dori să vă mulțumesc, domnule Iacovcici, pentru că mi-ați adresat întrebarea referitoare la migrație. Este o temă importantă și de actualitate și trebuie să înțelegem că avem această responsabilitate, responsabilitatea și solidaritatea ar trebui să meargă mână în mână. În urma comunicării adoptate în septembrie, în care se spune că politica de coeziune ar trebui să contribuie și ea la uh, această nouă provocare care nu existase în momentul în care adoptasem noua perioadă de programare și noile programe operaționale, am trimis un, o scrisoare a miniștrilor de, de resort pentru a încuraja să folosească fondurile de dezvoltare regională pentru cartarea noilor uh, nevoi și pentru a cere anumite modificări dacă acestea sunt necesare. Anumite state au folosit deja aceste fonduri și în perioada anterioară am vizitat, de exemplu, Berlinul într-un, și într-un cartier din Berlin. Am văzut că aceste fonduri au fost uh, foarte bine folosite pentru integrarea migranților. Uh, este un lucru care s-a întâmplat și în Paris, însă pentru foarte multe state este un fenomen nou. Până acum, doar Italia a cerut o reprogramare și am reprogramat 220 de milioane de euro în perioada 2007-2013, programelor din, dintre 2007-2013 pentru a răspunde anumitor nevoi urgente de uh, cazare, de căutare și salvare. Până acum nu s-a depus nicio cerere în sensul modificării unui program național. Oricum, am pregătit ghiduri orientative privind uh, Uh, criteriile de eligibilitate referitoare la primirea refugiaților, uh, acoperim și fondul social și FEDER, tocmai pentru a ajuta autoritățile de gestionare să, să aloce mai bine aceste fonduri pentru primirea și integrarea refugiaților. În ceea ce privește programul de cooperare transfrontalieră pentru Grecia și Cipru, aceste două state au cerut o modificare și programul respectiv va fi modificat fiind dedicat o sumă de 1 milion de euro măsurilor dedicate migrației. Am discutat uh, mai multe, de mai multe ori cu statele membre, de exemplu în uh, Germania, statul uh, federal Brandenburg este prima regiune care a cerut să primească din partea Băncii Europene de Investiții un credit menit să ajute această regiune să, de a face mai bine față crizei refugiaților. Știu că landul uh, Brandenburg a semnat un acord în acest sens cu Banca Europeană de Investiție care s-a angajat să pună la dispoziția acestui fond 120 de milioane de euro care vor fi folosiți pentru um, remobilarea, renovarea diferitelor posibilități de cazare pentru refugiați în uh, Brandenburg. V-ați referit și la Fondul uh, European de Dezvoltare Regională, însă vedeți că există și alte posibilități din partea Băncii Europene de Investiții de a sprijini refugiații care ajung, de exemplu, în landul Brandenburg și este un exemplu care mai eh, se regăsește și în alte, eh, în alte regiuni. Domnule Reacovcic, am, eh, v-am oferit un răspuns mai extins în legătură cu imigrația, pentru că această temă este atât de importantă în ceea ce privește uh, Um, strategiile macro-regionale, este deosebit de important modul în care cooperează diferitele state care fac parte din asemenea macro-regiuni și sunt sigură că la Dubrovnik vom purta o dezbatere foarte importantă pe această temă. Vă mulțumesc, domnule Omarji. Uh, sunteți plin de speranță într-o lume foarte pesimistă, însă și eu sunt uh, optimistă. Uh, v-ați referit la criza Elena și erau unele momente în care nu știam ce se va întâmpla cu această țară, însă cu ajutorul fondurilor de coeziune am reușit să o ajutăm foarte mult. În primul rând, să depășească problema lichidității, o problemă urgentă și, mulțumită acestei comisii, am adoptat de asemenea o modificare țintită a legislației și este important să monitorizăm executarea bugetului de către Grecia și aș dori uh, vă stau la, discuție să, la, la, dispoziție să vă prezint situația actuală a absorției fondurilor de coeziune în Grecia Știți foarte bine că din anul 2016 Comisia Europeană va transmite un raport anual bazat pe raporturile anuale de implementare elaborate de statele membre și pe elementele importante ale raportului de valoare efectuat de Comisia Europeană. Ne confruntăm însă și cu alte provocări, așa cum am spus pe bună dreptate, ne confruntăm cu criza migrațională, discutăm despre criza refugiaților desigur, doar din punctul de vedere, din perspectiva politicii noastre, însă este important să identificăm uh, toate sinergiile pentru a putea face față acestei crize și cred că este important să trecem din etapa răspunsului urgent în, uh, la etapa de integrare care va fi integrarea care va fi aspectul cheie pentru uh, anii următori. Oricum, am discutat cu reprezentanții președinției țărilor de jos, care își doresc să includă pe agenda lor această temă. În februarie va avea, va avea loc o reuniune a Consiliului la care vor participa toți cei 28 de miniștri și care va avea ca o temă prioritară de discuție criza refugiaților. Sunt de acord, am spus deja că responsabilitatea și solidaritatea trebuie să meargă mână în mână și nu mm, trebuie să luptăm pentru apărarea valorilor Uniunii Europene și aceste provocări cu care ne confruntăm nu trebuie să ne determine să respectăm la valorile importante pentru noi. Înțeleg uh, argumentul dumneavoastră referitor la uh, restricțiile financiare impuse de deficitul bugetar. Este o măsură adoptată de Comisia Europeană pentru a atrage atenția statelor uh, membre că ar trebui să facă să facă față acestei crize, încercând să nu reducă, să nu crească în mod uh, excesiv deficitul bugetar. Discut, desigur, îndeaproape cu domnul Pierre Moscovici această problemă a deficitului, care este o mare problemă pentru multe state membre și înțeleg de asemenea că nu avem motive de a pedepsi anumite regiuni doar pentru că anumite guverne nu respectă obiectivele legate de deficitul bugetar stabilit de Comisia Europeană. Înțeleg foarte bine că nu este vina insulei Reunion dacă guvernul de la Paris nu respectă uh, țintele legate de deficit. Domnule Rope, v-ați referit la locuri de muncă și dacă îmi permiteți, voi continua în limba mea maternă. Uh, în legătură cu locurile de muncă din uh, mediul rural, cred că este o problemă foarte importantă ocuparea uh, uh, în regiunile rurale este de asemenea o problemă importantă migrația populației din zonele rurale către mediul urban într adevăr uh, în legislația pe care noi o avem orașele sunt pol de creștere și acordăm o importanță foarte mare agendei urbane orașele sunt cele care promovează și generează progresul dar uh, de asemenea ele sunt zonele care au cele mai multe provocări. cred că trebuie să ne gândim mai mult în ce măsură ne adresăm uh, politicii rurale uh, am, vorbit deja de, în mai multe rânduri cu comisarul european pentru agricultură comisarul hogan cu toții știm că politica agricolă nu înseamnă numai Uh, subsidies uh, pentru, fermieri trebuie să ne gândim și la locurile de muncă pentru că altfel riscăm să avem uh, două trei câteva orașe și apoi țări pustiite. cred că este foarte important acest plan de creare de locuri de muncă la nivel regional și practic începerea perioadei de programare pentru următorii șapte ani oferă tuturor regiunilor posibilitatea să Um, um, da, să, să stabilească prioritățile pentru următorii șapte ani. sunt convinsă de importanța um, finanțării întreprinderilor mici și mijlocii în aceste, regiuni cred că au un rol primordial și practic prin politica de uh, coeziune prin programele noastre uh, noi vorbim cu statele membre și uh, recomandăm ca Um, întreprinderile mici și mijlocii să fie în principal în regiunile defavorizate în regiunile în care sunt probleme în legătură cu locurile de, muncă. vreau să vă asigur că lucrăm cu, împreună uh, eu cu comisarul hogan pentru a asigura de exemplu este ambiția domnului hogan de a asigura până la sfârșitul mandatului uh, internet pe scară largă în zonele rurale și am văzut că în, cel puțin în țara pe care o cunosc cel mai bine atunci când am spus acest lucru am fost criticată spunând că unele zone uh, rurale nu au uh, nici uh, servicii de bază dar eu cred că este un punct foarte important pentru că având internet în primul rând așa cum spuneam se pot dezvolta întreprinderi mici și mijlocii se, poate face legătura mai strânsă între zona urbană și zona rurală și cred că deja în secolul xxi nu mai putem vorbi de o extravaganță ci de o necesitate de a avea uh, broadband de a avea internet în zonele rurale. Uh, oricum uh, unul din obiectivul meu Uh, personal este acela de a mă asigura că vor fi create locuri de muncă în toate regiunile uh, la toate nivelele atât în mediul urban cât și în mediul rural dar acest lucru a fost unul din uh, punctele importante care au stat pe ordinea de zi atunci când s au negociat programele operaționale și parteneriatele. mulțumesc foarte mult doamnă amato într adevăr există diferențe mari între, între state uh, cred că obiectivul politicii regionale este acela de a reduce diferențele dintre regiuni și în acest an uh, al mandatului meu am acordat o atenție deosebită părții de sud a italiei știți foarte bine că am fost de două ori în mezzogiorno pentru că într adevăr la începutul mandatului meu practic uh, era imposibil să ne gândim că va fi posibil să încheiem toate programele operaționale mai ales în zonele din care proveniți în sicilia campania uh, și sunt uh, mândră că am reușit să încheiem și programul de infrastructură mare sper că, în acest mandat voi putea să și călătoresc pe, pe cale ferată de la bari la napoli pentru că înțeleg că aceasta este o altă problemă de a reechilibra sudul și nordul italiei. Uh, uh, cred că e foarte important uh, ceea ce ați subliniat, subliniat dumneavoastră capacitatea administrativă și este ceea ce într adevăr în, ultimele, în unele regiuni lipsește foarte mult și cred că este foarte important să subliniem că uneori mai important decât banii reprezintă această capacitate administrativă. în legătură cu instrumentele financiare eu sunt uh, uh, destul de pragmatică în sensul că ne am propus dublarea folosirii instrumentelor financiare avem nevoie din evaluarea noastră de douăzeci de miliarde și împreună cu uh, vicepreședintele katainen uh, cred că vom putea să dublăm folosirea uh, instrumentelor financiare. sunt domenii în care instrumentele financiare pot fi foarte de folos pentru a reduce de exemplu cultura dependențelor de, de companii dar sunt de asemenea convinsă că ă, instrumentele financiare nu sunt o soluție pentru toate problemele și ă, nu trebuie să fie o alternativă ă, la funcționarea programelor. cred că fiecare program operațional trebuie să identifice unde aceste, aceste instrumente financiare sunt cu adevărat de folos pentru, și pentru dezvoltarea regională. mulțumesc foarte mult și în legătură cu italia nu v ați adresat specific dar așa cum am spus vreau să vă asigur că în continuare uh, interesul nostru este acela de a, de a ne asigura că diferențele dintre regiuni uh, acesta este de fapt scopul uh, politicii regionale de a ne asigura că politica regională contribuie la reducerea discrepanțelor dintre, dintre regiuni. sper că am fost uh, și am răspuns la toate întrebările în prima rundă de, întrebări. Yes, thank you. It was the answer. Într-adevăr, ați răspuns primei runde de întrebări din partea coordonatorilor. Acum pe lista mea mai am 10, numele a 10 colegi care doresc să adreseze întrebări. Aș dori să vă rog să fiți cât mai succinți, să nu depășiți uh, cu întrebările dumneavoastră un uh, minut și începem cu domnul Van Miltenburg. Thank you, uh, Chair. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, doamnă comisar, bine ați venit din nou și cele mai bune urări pentru noul an, care promite să fie unul uh, cu agenda încărcată de muncă și ne vom concentra pe locul, crearea de locuri de muncă și durabilitate. Îmi, cer, îmi pare rău că la începutul acestui nou an trebuie să fiu atât de critic. De, dacă este să examinăm această comunicare, ar trebui să fie un raport, o evaluare a negocierilor la care au participat toate, toți, toate părți, toți actorii implicați în ceea ce privește acordurile de parteneriat și programele operaționale. Eu m-aș fi aștepta să văd o analiză calitativă a tuturor acestor acorduri de parteneriat, însă vedem că, de fapt, avem în fața noastră un rezumat a diferitelor cifre, declarații de bune, de bune intenții, uh, ambiții, dar nu avem o uh, analiză calitativă. V-ați axat mai degrabă pe cantitate și acest lucru este uh, păcat din punctul meu de vedere, pentru că Comisia Europeană pare să se axeze mai degrabă pe respectarea normelor regulamentului actual și nu își dorește neapărat să îmbunătățească procesul uh, obținerii unor acorduri de parteneriat și a unor programe operaționale de bună calitate. Și aș dori să vă întreb care este valoarea acestei uh, comunicări. Așa cum am menționat deja domnul Van Nistelrooy, nu există nicio legătură reală cu recomandările specifice pentru fiecare țară în parte. Nu există nicio recomandare specifică în această comunicare referitoare la nivelul național. Și mie mi se pare că am ratat o oportunitate importantă și aș dori să vă întreb dacă este posibil uh, ca Colegiul de Comisari să ne ofere un document de lucru prin care să se completeze activitatea uh, reprezenta- care a dus la redactarea acestei uh, comunicări, care se bazează pe abordare cantitativă printr-o uh, evaluare calitativă acestui uh, proces. Deci dacă ați putea să ne oferiți inf- informații suplimentare, să avem o evaluare care să nu se întemeieze pe cifre, ci mai degrabă pe calitate. Mulțumesc! Vă mulțumesc, sună doamna președinte. Vă aduc aminte să fiți cât mai uh, succinți. Doamna Limon. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să vă urez și eu, doamnă comisar, sănătate și un an nou uh, fericit, 2016. Și trec acum la aspecte foarte concrete. Mă voi referi la Grecia și la proiectele din perioada 2000 2007-2013 la cele 189 de proiecte care au fost uh, finalizate sau trebuie să fie în continuare finalizate și am câteva întrebări concrete. Prima întrebare, care dintre aceste proiecte sunt uh, considerate cu o prioritate maximă? Este vorba de cele 16 proiecte considerate a fi într-o situație de risc sau există și alte proiecte în această situație? A doua întrebare. O întrebare și un aspect foarte important. Care sunt măsurile concrete suplimentare la care recurge Comisia Europeană care să permită încheierea cu succes a acestor proiecte? Și în a treilea rând, o întrebare suplimentară. Cum evaluați uh, activitatea serviciilor de sprijin Grecia este suficient de um, cooperează suficient de bine cu autoritățile europene și apoi ce se întâmplă cu măsurile de cofinanțare pe care le-am decis? Au acestea un impact uh, pozitiv asupra desfășurării ulterioare acestor proiecte? Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Domnul Novakov are cuvântul. mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Discutăm acum noile detalii ale politicii, de, politicii regionale în Uniunea, Europe, Europeană. În uh, programul uh, recent anunțat de Comisia Europeană, care își dorește să consolideze recomandările specifice pentru fiecare țară în parte, cu un buget până în 2020 243 de milioane de euro Aș dori să vă adresez câteva întrebări legate de acest program. Cum va evita Comisia uh, dublarea măsurilor din uh, programul actual menite să îmbunătățească capacitatea administrativă și să promoveze o bună guvernanță. Propunerea actuală intenționează să ofere expertiză și sfaturi la fața locului în urma cererilor statelor membre. Considerați că statele membre vor da curs acestei oferte? Oare nu ar fi fost mai ușor să simplificăm asistența tehnică existentă în loc să creăm un instrument nou-nouț? Și când vine vorba de reforme, în statele membre este nevoie mai, de, este nevoie mai degrabă de voință și nu neapărat de sfaturi. Aceste sfaturi sunt oferite deja prin recomandările specifice pentru fiecare țară în parte. Deficiențele se regăsesc când vine vorba de punerea în aplicare. Um, și nu în ultimul rând, durata propusă pentru acest program este de patru ani. Știm cu toții că reformele în educație durează mult mai mult timp. Deci aș dori să știu cum acest program va asigura continuarea reformelor inițiate după ce acest program se va fi terminat. Mulțumesc. Doamna Adinol și vă rog, un minut. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori și eu să mulțumesc doamnei comisar pentru aceste reuniuni frecvente. Înțeleg că politica de uh, coeziune nu se bucură de cea mai bună reputație. Am văzut că există multe exemple de risipire a fondurilor, mai ales în Italia. Partidul uh, Movimento 5 Stele este convins că nu instrumentul în sine este de vină, ci modul în care este pus în aplicare. Și um, Vă pot da exemple de lipsă de eficacitate, eficacitatea măsurilor de monitorizare. Eu cred că avem nevoie de o mai bună coordonare între diferitele niveluri de administ- ale administrației. Deci aș dori să o întreb pe doamna comisar dacă am putea obține informații referitoare la poziția comisiei față de revizuirea cadrului uh, financiar multianual și o altă întrebare. Ați putea să ne oferiți informații referitoare la noua programare, la, la viitoarea programare. Vă garantez în același timp că vom încerca să contribuim și noi să avem atitudine constructivă, vom ține cont de afirmațiile dumneavoastră și în ceea ce privește legătura feroviară între Bari și Napoli, Uh, sper că vom putea să o extindem, că să acopere și alte orașe din Italia. Doamna Westphal, uh, nu am nicio întrebare, însă aș dori să vă atrag atenția asupra agendei urbane. Cred că nu vă miră acest lucru, pentru că tocmai ați răspuns și întrebării doamnei Constanțe Crel. Însă, într-adevăr, cu mare bucurie am auzit că a avut, că a avut loc deja prima întâlnire de lucru între reprezentanții Consiliului și Comisiei. Nu degeaba am uh, adoptat cu o majoritate atât de mare uh, raportul de care m-am ocupat eu în comisia noastră și în plenară, pentru că dimensiunea urbană are un rol deosebit de important în statele membre. Însă, mie mi se pare că există o anumită, un posibil risc în raport uh, ne referim deseori la spații uh, funcționale. Nu ne dorim să creăm un antagonism între zonele urbane și cele uh, rurale. Însă eu am impresia că din nou se încearcă separarea celor două zone. Noi uh, trebuie să să obținem uh, rezultate prin pactul semnat la Amsterdam și mi se pare că am făcut bine să așteptăm 20 de ani până când am adoptat raportul în forma sa actuală. Vă mulțumesc, doamna Ward, un minut. Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să mă refer la rezultatele preconizate și includerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Mai ales uh, sprijinul acordat celor aproape 400.000 de întreprinderi sociale. Este un lucru pe care eu îl salut. Mie mi se pare că aceste întreprinderi sociale au un rol deosebit de important în uh, integrarea comunităților marginalizate într-o Mm, și garantarea unui viitor uh, mai durabil din punct de vedere economic acestora, mai ales pentru că acestea uh, nu se bazează pe dorința de a obține doar profit. Eu am o experiență de 30 de ani în asemenea întreprinderi sociale care și-au desfășurat activitatea în zone rurale și știu cât de important este sprijinul europe- fondurilor european, europene pentru acestea. În trecut a fost uh, foarte dificil să susținem cauza acestor întreprinderi sociale și uh, afirmația dumneavoastră uh, ușurează situația acestor întreprinderi. Este important să creăm, să oferim egalitatea de șanse acestor întreprinderi sociale care nu dispun întotdeauna de capacitățile administrative de care dispun marile corporații. Și o altă remarcă Cred că sunt singurul eurodeputat cu un birou în uh, Cambria, care a fost epicentrul inundațiilor din Regatul Unit, care au început înainte de Crăciun și au continuat și în acest an nou și va fi deosebit de important pentru comunitățile din zona respectivă să aibă acces la fondurile europene de dezvoltare regională pentru a se putea a putea reconstrui uh, infrastructura distrusă de inundații, mai ales în condițiile în care guvernul uh, Marii Britanii este reticent în a oferi asemenea uh, fonduri. Vă mulțumesc, doamn, doamna președinte. Doamna comisar, ați răspuns parțial la întrebarea pe care o aveam, însă aș dori totuși să vă adresez din nou, foarte pe scurt. Politica europeană de coeziune a fost adoptată cu o mare întârziere, un lucru care a avut un impact asupra investițiilor uh, posibile și a programelor care trebuie să fie puse în aplicare. Avem uh, un număr mare de obiective care trebuie să fie atinse de politica de coeziune care reprezintă o plus valoare pentru aceste regiuni și aș dori să vă întreb în ce etapă am ajuns cu procesul de implementare și cum se descurcă statele membre cu, tocmai cu această implementare. Și aș dori să vă întreb dacă este posibil ca nu, ca nu toate fondurile să fie accesate de statele membre. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Boștinar, are cuvântul. Titanova Godina, gospoza, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna comisar, și la mulți ani. Now, shortly, how you... Foarte pe scurt, cum evaluați uh, dumneavoastră până la aplicare a facilității conectarea Europei? Pentru că știm că deja a trecut un an. Uh, banii se află în, în anvelopele naționale, dar doar pentru un an care este performanța statelor membre în acest punct de vedere și există o evaluare efectuată împreună cu direcțiile generale care evaluează uh, uh, punerea în aplicare. Și că mea obsesie, capacitatea administrativă. Care sunt primele concluzii în urma evaluării punerii în aplicare a proiectelor uh, pilot lansate de noua direcție generală și există și alte proiecte care să ne permită să evaluăm posibilitățile de uh, îmbunătățire a capacității administrative. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru aceast- aceste întrebări foarte scurte. Domnul Moscor, aveți cuvântul un minut. Madame la comisar, dans ce vent de pesimism qui souffle... De... Mulțumesc, doamna președinte. Doamna comisar, e un val de pesimism în instituțiile europene și în ciuda acestui fapt vreau să vă urez mult curaj și mult succes. Uh, dumneavoastră vă ocupați de politica fondurilor structurale, de politica de coeziune și știți foarte bine cum acestea joacă un rol major, deosebit de important în dezvoltarea teritoriilor, mai ales în regiunile ultraperiferice. Și aș dori să vă spun că, evident, dumneavoastră aveți o voință, o voință clar explicat, exprimată în comunicare. Avem obiective clare. Acum ne-au mai rămas partea practică de punere în aplicare. Nu trebuie să uităm că obiectivul primordial al aleșilor este să oferim un nivel de trai mai bun, o bunăstare suplimentară a cetățenilor noștri, să permitem oamenilor să trăiască mai bine, să le schimbăm viața înspre mai bine. Și dacă vom reuși să facem în așa fel încât această politică uh, Uh, la care dumneavoastră aveți competență ne va permite să atingem aceste obiective, atunci eu nu pot decât să vă felicit. Și cred că asta ne dorim cu toții pentru teritoriile noastre. În orice caz, vă mulțumesc și vă urez încă o dată mult curaj. Thank you, thank you very much, Madame Giuffrida. Mulțumesc foarte mult, doamna Giuffrida. Un minut. Președinte, bentornat. Mulțumesc, doamna președinte. Bun venit, doamna comisar. Într-adevăr, noi recunoaștem toate eforturile pe care le-ați făcut uh, în uh, ultimul an și să sperăm că acest nou an, sub auspiciile acestei comunicări, va fi un an cât mai bun. Eu personal am mers în foarte multe regiuni în Europa, mai ales acelea care se confruntă cu dificultăți. Și am impresia că veriga cea mai slabă uh, o reprezintă capacitatea administrativă de implementare concretă a fondurilor. Eu sunt de părere că ar trebui să însoțim mai bine uh, Uh, felul în care autoritățile vor implementa aceste fonduri și nu doar printr-o prezență punctuală din când în când. O analiză ex post nu ne permite să rectificăm lucrurile, pentru că ea vine prea târziu și nu cred că e nevoie acum să uh, panicăm toate aceste autorități E clar că lucrurile s-au petrecut așa cum s-au petrecut pentru anul 2014 și acolo se uh, punctează uh, că există acest neajuns la nivel de politică de coeziune. Acum, ceea ce trebuie să facem este să analizăm rezultatele obținute ca urmare a utilizării fondurilor alocate pentru a vedea dacă, într-adevăr, dezvoltarea și uh, creșterea și locurile de muncă au putut fi promovate prin utilizarea acestor fonduri. Și în acest sens, trebuie să spunem că politica de coeziune s-ar putea în anii următori să fie slăbită, diluată, având în vedere situația geopolitică și a situațiilor de urgență care uh, tot apar. În comunicare se evocă diferite proiecte mai ales în ceea ce privește insulele. Nu mă refer la paradisurile fiscale, ci la insule insule care se confruntă cu probleme de infrastructură, probleme de mediu. De aceea, cred eu că aceste aspecte sunt foarte importante și având în vedere că vom avea și o dezbatere în acest sens săptămâna viitoare în plen. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt. Aș dori și eu la rândul meu să vă adresez o întrebare. Aș dori să știu dacă există vreo posibilitate de a spori complementaritatea, sinergiile între diferitele fonduri structurale, spre exemplu FEDER, Fondul Social European. Vorbim foarte mult despre eficiența politicii de coeziune și eu sunt convins uh, că în acest sens avem oarecare marjă de manevră. Uh, e loc și de mai bine. Dacă o astfel de analiză a sinergiilor este deja în curs, aș vrea să știu cum se încurajează statele membre pentru a avea o astfel de încrucișare de finanțări. Pentru că deocamdată nivelul de încrucișare nu este suficient. Trebuie să profităm la maxim de complementaritatea care există între diferitele fonduri structurale. Mulțumesc, mulțumesc tuturor pentru toate aceste întrebări. Ne presează timpul, ca de obicei. Și acum am să dau cuvântul doamnei comisar și mă aștept să răspundă la toate întrebările ce au fost adresate. Vă rog. Thank you. Thank you very much. Uh, Mr. Van mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Van Miltenburg. Îmi pare rău. Nu pot să fiu de acord cu dumneavoastră referitor la această comunicare, precum că nu ar fi utilă. După cum am spus încă de la bun început, avem un total de peste 450 de miliarde ca și fonduri structurale europene. Acestea sunt importante, sunt cruciale pentru a avea creștere și ocupare. Și asta am încercat să explicăm în această comunicare. Să explicăm exact la ce anume s-au angajat statele membre, ce anume s-au angajat să realizeze până la finalul anului 2023. Și după cum spuneam, este pentru prima dată când Comisia Europeană e în măsură să spună de dinainte nu numai în ce domenii se vor investi fondurile, ci și care sunt rezultatele, realizările scontate. Deci e o bază de lucru pentru a avea o dezbatere publică, transparentă, pentru a monitoriza felul în care se utilizează fondurile uh, ce anume se uh, finanțează din fondurile noastre, care proiecte. Acum, nu știu dacă noastră ați văzut, uh, există și o anexă, o anexă pe fiecare țară care vine cu o analiză cu informații calitative și cantitative în ceea ce privește cheltuielile din fiecare stat membru. Oricum, vreau să vă informez că am lansat un studiu la comisie tocmai pe chestiunea calității acestor programe și voi fi foarte încântată să am ocazia să revin asupra acestui subiect și să vă raportez pe viitor. Domnul Armand, referitor la Grecia. După cum știți, am avut deja ocazia să vă explic. A fost vorba de o situație excepțională și pentru o situație excepțională a trebuit să luăm niște măsuri excepționale. Și v-am fost foarte recunoscătoare uh, către dumneavoastră și Parlamentul European pentru că am reușit să facem acest lucru. Acum, așa cum ați spus și dumneavoastră, cu toții știm că Uh, nu avem niciun fel de scuză pentru autoritățile elene să nu implementeze și să nu utilizeze aceste măsuri extraordinare, speciale. Dar vreau să vă informez despre ce anume am adoptat. Am adoptat noi cerințe aplicabile autorităților elene pentru a face un, pentru a avea un mecanism și o legătură între diferitele mecanisme, în așa fel încât sumele suplimentare să fie disponibile pentru 2007-2013, să fie într-adevăr utilizate doar pentru plățile către beneficiari și pentru uh, programele operaționale, pentru că am avut această temere și uh, apărut la un moment dat acest lucru și în mass media, în presă, precum că banii aceștia vor fi utilizați și pentru pensii și pentru alte, alte scopuri. Uh, Uh, autoritățile elene au adoptat pe durata verii o decizie ministerială comună, asigurându-ne că acest mecanism va acoperi atât perioada 2007-2013, dar și perioada 2014-2020 și Autoritățile acum trebuie să notifice Comisia în ceea ce privește executarea plăților către beneficiari pentru acele pro opera programe operaționale cofinanțate de Uniune. Și vom raporta în ceea ce privește situația fondurilor structurale în Grecia, așa cum spuneam, uh, în ceea ce privește implementarea acestor fonduri pentru că, după cum știți, cu începerea din 2016, Comisia va veni fiecare an cu un raport pentru fiecare stat membru în ceea ce privește ă, ă, implementarea. E vorba de un raport anual și vom avea, deci, ă, acest raport odată ce vom avea rapoartele de evaluare. Grecia are un nivel foarte ridicat de implementare a programelor operaționale și, de fapt, se ajunge la aproape 99%, dacă nu mă înșel, 91,9%. Uh, deci, vedeți, măsurile acestea specifice îi permit Greciei să uh, depășească uh, problema gravă a lichidităților și să realizeze și investiții. Oricum, dumneavoastră v-ați referit la aceste proiecte, proiecte riscante în Grecia, ori noi suntem în contact permanent, aproape zilnic, cu autoritățile. Evident, cel mai riscant era metroul din Tesalonic și știți că uh, e vorba de gestiune, mai ales în uh, peninsula Peloponeze și au existat diferite dificultăți, mai ales la nivel de Minister de Justiție, în gestiunea acestui uh, program, într-adevăr, dar uh, uh știu că și de, în cadrul Comisiei Cont uh, s-a făcut această analiză a uh, peste 160 de programe operaționale din Grecia pentru a vedea uh, concret cum anume, din punct de vedere legislativ, putem să fim cât mai utili cu putință autorităților elene. Pentru că e clar că până la urmă e vorba de o răspundere la nivel de state membre în ceea ce vrește implementarea. Uh, uh, oricum, noi menținem contactul cu autoritățile elene, mai ales din punct de vedere al crizei migratorii, pentru că acolo problema este foarte stringentă. Uh, și încercăm să uh, convingem autoritățile să utilizeze fondurile disponibile pentru a îmbunătăți condițiile oferite acestor, acestor migranți. Uh, știm că în anumite cazuri erau doar doi doctori disponibili, disponibili în timp ce mii de persoane uh, soseau. Deci e clar că din acest punct de vedere lucrurile pot fi îmbunătățite. Domnul Novakov. Da, într-adevăr, există un uh, serviciu care se ocupă de sprijin oferit în cadrul uh, reformelor structurale pentru a ajuta statele membre să opereze aceste reforme structurale pentru a avea acces la fondurile structurale. Deci nu e vorba doar de administrație publică. O țară, știu, ar putea să aibă nevoie de ajutor la nivel de sistem judiciar, de sprijin, eu știu, într-un alt domeniu. Uh, Uh, noi identificăm împreună cu statul membru respectiv care sunt nevoile și unde, sunt, uh, unde trebuie făcute eforturi. Dar oricum vreau să vă asigur că uh, împreună cu serviciile mele vom continua să sprijinim statele membre într-o utilizare cât mai bună a fondurilor și avem un task force în acest sens E vorba de un task force pentru perioada de uh, uh, finanțare 2007-2013 care analizează toate aceste elemente. Am avut o întâlnire, președintele Juncker, cu uh, prim-ministri, la o întâlnire conexă Consiliului și încercăm să accelerăm eforturile pentru a vedea nivelul de implementare, pentru a spori nivelul de implementare, redactăm foi de parcurs și încercăm să vedem acolo unde sunt întârzieri și uh, să le rezolvăm prin intermediul acestei task force. E în beneficiu tuturor statelor membre să le însoțim și să le sprijinim în implementarea uh, concretă în următoarea perioadă de programare financiară. Doamna Dinalfi, cred că această coordonare pe diferite niveluri este în mod evident foarte importantă. Dialogul cu guvernul central, cu regiunile, cu autoritățile locale și capacitatea administrativă, după cum spuneam, reprezintă de fapt miezul uh, probleme uh, problemei și ținta principală a muncii noastre. Și așa cum spuneam și domnului Novakov, vrem să extindem această abordare de sprijin și să avem și o legătură între diferitele proiecte, să ne asigurăm că mergem cu toții în aceeași direcție și că facem, asigurăm această legătură dintre regiuni pentru a înțelege de ce în anumite regiuni, indiferent câte fonduri am investi, creșterea nu e la uh, întâlnire și uh, nu se obțin rezultate. De aceea cred cred că e foarte important la un moment dat să facem această analiză între diferite regiuni, uh, cum ar fi regiuni, spre exemplu, precum Mezzogiorno, pentru a vedea cum unii sunt în măsură să beneficieze atât de mult de pe urma fondurilor și alții nu, pentru că nu au rezultate în momentul în care se fac investiții, se poate vedea foarte clar dacă există rezultate în materie de creștere, în materie de ocupare. Apoi, în ceea ce privește revizuirea cadrului financiar multianual, spuneam adinaur uh, doamnei Constanțe Crel, ne aflăm la începutul acestei evaluări și vrem să conlucrăm uh, îndeaproape cu Parlamentul European pentru a vedea concret cum anume putem aborda această revizuire a cadrului financiar multianual. După părerea mea, va trebui să lucrăm și împreună cu alte comisii parlamentare, pentru că până în prezent am avut ocazia să discut și cu uh, colegi de la Comisia pentru Buget și cred că trebuie să ne întrunim cu toții și să analizăm împreună cum anume această revizuire a cadrului financiar mondial anual poate fi făcută. Și doamna Vesfal, vreau să vă felicit pentru raportul dumneavoastră în ceea ce privește agenda urbană. Uh, am fost în plen în momentul în care s-a discutat acest subiect. Eu cred că este foarte important să lucrăm pe această agenda urbană și am avut și o întâlnire cu reprezentanți ai uh, Comisiei Națiunilor Unite pentru Habitat. Și uh, știți că a avut loc o conferință în Ecuador anul acesta consacrată acestui subiect și anume uh, zonele urbane și cred că trebuie să conlucrăm împreună cu Națiunile Unite și cu alte instituții pe acest subiect. E vorba de o politică regională care oglindește uh, caracteristicile specifice ale fiecărei regiuni. Aici nu ne dorim să existe niciun fel de concurență între regiuni urbane și rurale. Nu. Uh, știți foarte bine că vrem să punem accentul pe întreprinderile mici și mijlocii care să vină și să se implanteze în orașele mici. Pentru că, da, deocamdată există în capitale, în orașele mari, dar este important să recunoaștem faptul că orașele sunt actori importanți și orașele reprezintă, de fapt, 75% din populația europeană. 75% din cetățenii europeni locuiesc în orașe. Și da, sunt absolut de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește rolul IMM-urilor, mai ales în zonele rurale, după cum spuneam, și mă bucur de faptul că în următoarea perioadă de programare financiară ambiția noastră va fi tocmai să încurajăm cât mai multe întreprinderi de tip startup să și IMM-uri să se implanteze în aceste regiuni și să sperăm că cifrele vor fi la înălțimea așteptărilor noastre la finalul perioadei de programare. Apoi, în ceea ce privește inundațiile în Regatul Unit, în Cambria. Da, într-adevăr, Regatul Unit are posibilitatea să solicite fondul de solidaritate, o intervenție a acestuia. Încă nu s-a făcut acest lucru deocamdată, nu am primit nicio solicitare la Comisia Europeană. Noi împărtășim dorința noastră de solidaritate cu oamenii din Capria, vrea să ajutăm. Uh, dar e păcat că până acum nu am avut ocazia să facem acest lucru. Din punctul meu de vedere strict personal, e, e o ecuație matematică la mijloc. Guvernul central al Regatului Unit poate nu dorește să solicite fonduri europene în acest sens, dar există un instrument care este foarte util și care ar putea fi foarte util. Am putea deja să, să eh, eliberăm 10% din sume pe baza unei situații de urgență. Dar, după cum vă spuneam, dacă n-am primit nicio solicitare până acum, nu o putem face. Uh, am mai primit uh, astfel de întrebări în acest sens și uh, solicitările nu pot veni din partea autorităților regionale, trebuie să vină neapărat de la guvernul central. Domnul Cețac, da, sunt de acord cu dumneavoastră că întârzierile au, o, duc la consecințe și e clar că dacă se începe cu întârzieri în adoptarea noului regulament, Vă amintiți, nou regulament a fost adoptat, spre exemplu, în Parlamentul European în decembrie 2014 și e clar că statele membre la un moment dat au trebuit să ia cunoștință de acest nou regulament. Și mă îngrijorez un pic în ceea ce privește această nouă perioadă de programare, pentru că până în prezent nu am primit notificări din partea statelor membre și anume că vor putea să uh, asigure monitorizarea la nivel instituțional. Însă, până în vară, toate statele membre trebuie să, să notifice Comisia și să ne asigure că vor um, fi în măsură să asigure uh, monitorizarea, fără de care nu vom putea face niciun fel de plăți Uh, pentru noua perioadă de finanțare. În orice caz, vă asigur că noi conlucrăm cu statele membre de aproape, în așa fel încât să recuperăm din întârziere și să tragem învățăminte din experiența din trecut, pentru că uh, fosta perioadă de programare financiară a început cu întârziere și ni s-a demonstrat concret că a fost foarte greu să recuperăm întârzierea respectivă. Statele membre trebuie și ele să-și facă munca, partea de muncă ce le revine. Știu că sunt dificultăți, dificultăți cu sistemele informatice, spre exemplu, ICT sau cu alte uh, uh, domenii, dar finalizarea aceasta pentru perioada financiară 2007-2013 trebuie să se facă în mod lin, Uh, rapid, în așa fel încât să putem lansa noua perioadă de programare. Și e clar că e nevoie de eforturi suplimentare din partea statelor membre pentru a putea încheia și definitiva fosta perioadă de programare și pentru a lansa noua perioadă. Dar e clar că e un efort important. Domnul Băștinaru văd că a plecat. Uh, capacitatea administrativă am răspuns deja. Este foarte importantă și domnul Manscur, da, evident, după cum bine știți, noi uh, uh, suntem foarte atenți la regiunile ultraperiferice, am adoptat câteva programe uh, în acest sens, țintite spre aceste regiuni și sunt foarte încătată ca săptămâna viitoare la Strasburg, împreună cu domnul comisar Vela și ne vom întâlni cu toți mm, deputații eurodeputații care doresc să cunoască mai în detaliu toate politicile noastre țintite către o regiune ultraperiferice. Și eu cred că în mod foarte practic putem analiza concret ce anume putem face pentru a ajuta aceste regiuni care oricum sunt deja îndepărtate și sunt destul de vulnerabile. Și nu uitați că vom avea și formula anual pentru regiuni ultraperiferice, ce va fi organizată anul acesta. Domnul Ciufrida, e clar că trebuie să tragem uh, învățăminte din experiența noastră din trecut, în momentul în care lansăm această nouă perioadă de programare 2014-2020. Politica de coeziune, după cum ați spus, este deocamdată în centrul atenției uh, și noi trebuie să dăm dovadă de unitate și să avem o gândire pe termen lung, să ne gândim și după 2020 Evident că avem politici specifice pentru regiunile cele mai îndepărtate, izolate, cum sunt insulele, dar în același timp uh, avem politici specifice pentru aceste regiuni și pentru a răspunde la ultima întrebare referitoare la sinergii și complementaritate între fonduri. Acum e clar că aceasta reprezintă o plus valoare și, după cum spuneați și dumneavoastră, au fost cazuri în trecut când aceste fonduri n-au, uh, nu s-au susținut unele pe altele și uh, știu că în trecut, spre exemplu, chiar în țara mea s-au construit la un moment dat o clădire, s-au făcut anumite eforturi dar, din păcate, nu a existat o complementaritate de finanțare din partea Fondului Social European care să ne permită să avem servicii și personal. Deci, eu cred că e foarte important ca în acest nou regulament acest aspect să nu fie scăpat din vedere Uh, să nu avem, eu știu, la un moment dat uh, o finanțare pentru a construi un spital fără să avem și o complementaritate de fonduri din partea autorităților naționale și așa mai departe. E clar că într-un context de criză, criza migratorie, trebuie să analizăm foarte atent toate aceste posibilități și am speranța că la finalul acestei luni vom reuși să punem la punct un ghid îndrumător pentru autorități, pentru statele membre, în așa fel încât să vedem cum anume acestea pot combina concret toate aceste fonduri pentru a avea proiecte, eu știu, proiecte uh, care de multe ori, spre exemplu, pentru cale ferată, pentru drumuri, sunt foarte scumpe. Uitați-vă, noi în România, spre exemplu, ne-am dorit să avem cale ferată și uh, am dorit să utilizăm anumite fonduri uh, Uh, de fapt toate fondurile europene au fost utilizate pentru asta. Acum trebuie să facem o altă analiză și să vedem cum anume anumite fonduri din partea FEADER ar putea fi uh, utilizate ca și complement pentru această primă finanțare. Dar e clar că va fi un ghid îndrumător deosebit de util pentru statele membre, pentru autorități și poate că odată ce vom avea uh, acest document pregătit, uh, vi-l putem uh, înainta în așa fel încât să fie difuzat cât mai larg cu putință. Vă, urez tuturor, vă mulțumesc tuturor pentru întrebări, vă urez tuturor un an cât mai bun și să sperăm că vom putea conlucra anul acesta cu idei noi, cu idei bune. E o perioadă foarte importantă. Da, vă rog. Noi la începutul ședinței am primit aceste broșuri. Eu am primit șase și mă mir că întrebarea noastră era ce vom, va trebui să facem toată informația referitoare la migrație, toată informația referitoare la uh, e-guvernanță, care sunt intențiile, cum putem putea lucra pe ambele. Uh, ar fi interesant de știut. I'm, I'm not aware about uh, what no, is it. Okay. Da, this is ours. Da, e de la noi, e contribuția fondurilor structurale la prioritățile comisiei. Fără microfon. And we can take on board because, as you know, structural funds covers. Uh... După cum știți, fondurile structurale acoperă și migrația, piața internă, transportul și așa mai departe. Suntem peste tot cu fondurile noastre și, uh, și dumneavoastră, nu numai eu. Cred că e bine să facem acest schimb de informații. Thank you. Thank you, me too. Mulțumesc, mulțumesc și eu. Cred că sunt informații foarte utile în contextul discuțiilor noastre despre cât de importantă este politica de coeziune, este important să menționăm că politica de coeziune contribuie la toate prioritățile Comisiei și la toate politicile sale. Mulțumesc foarte mult în numele membrilor Comisiei Regii, doamnă comisar. Vă urăm un an nou uh, plin de reușite, sănătate și sperăm să ne vedem cât de curând în primăvară. Mulțumesc foarte mult! Yeah. <laughs> Uh, we can continue now with the... Uh, yes, we... Mulțumesc. Haideți să continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de situația din Marea Mediterană și necesitatea de a avea o abordare integrată asupra migrației. Domnul Cozzolino este autorul textului, la Comisia Libe se redactează un raport pe această temă, iar regii redactează un aviz. Domnul Coțolino își prezintă astăzi proiectul de aviz și printre punctele acoperite avem necesitatea de a folosi fondurile structurale și de investiții pentru a permite orașelor să facă față poverii suplimentare reprezentate de criza migrației. Pentru a respecta calendarul comisiei responsabile în fond, trebuie să adoptăm avizul nostru regi în 15 februarie. Raportorii din umbră trebuie să aibă timp la dispoziție pentru a discuta amendamentele, de aceea am propus ca termen de depunere a amendamentelor luni, 18 ianuarie, la 5 după amiază. Monday, it is not a Monday. Monday, Monday, Monday. Sorry. 18th of January? Monday, Monday. Yes. Okay, okay. So, Monday, 18th of January. Deci luni 18 ianuarie. Îi dau acum cuvântul domnului Coțolino ca să își prezinte proiectul de aviz. Mult brevemente. Eh, de rest... Foarte pe scurt. Ce ați spus are legătură cu ce am discutat până acum și cu doamna comisar. În avizul meu pun accentul pe un fenomen care mi se pare un fenomen structural. Nu doresc să insist neapărat pe caracterul de urgență al ultimelor luni. Aștept cu nerăbdare amendamentele colegilor. Eu am trei propuneri. În primul rând, este necesar să avem o acțiune uh, integrată și să invităm Comisia, Comisia Europeană, statele membre și autoritățile locale să își aducă contribuția. Am apreciat foarte mult munca realizată de președinția luxemburgheză și notele prezentate în 17 noiembrie. În ceea ce privește rolul uh, orașelor, și uh, susținerea zonelor urbane în cadrul agendei urbane, e foarte important să punem accentul și pe primirea fluxului de uh, migranți. Și, în ultimul rând, doresc să subliniez, uh, o spun și la sfârșitul proiectului meu de aviz, că um, există un subiect foarte delicat, se referă la articolul 23 E vorba de suspendarea angajamentelor sau a plăților și necesitatea de a se introduce criterii de flexibilitate pentru a răspunde la uh, caracterul uh, acesta urgent și structural al crizei migranților. Cam atât despre proiectul meu de aviz. Doamna președinte ne-a amintit uh, calendarul pentru amendamente și aștept cu nerăbdare sugestiile colegilor. Am să dau acum cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Valcarcel. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mai întâi aș dori să îl felicit pe domnul Coțolino pentru munca depusă, o muncă excelentă. Aici discutăm despre un aviz foarte echilibrat care ține seama de aspecte deosebit de importante în care Uniunea Europeană s-a implicat foarte mult în ultimele luni. Din punctul meu de vedere, trebuie să vă spun că, deși în linii generale sunt destul de acord cu acest raport, voi prezenta totuși anumite amendamente, uh, scopul fiind doar de a încerca să îmbogățesc un pic textul în ceea ce privește politicile de imigrație și azil și în ceea ce privește și integrarea migranților și necesitatea de a îmbunătăți coordonarea între administrații. Și un ultim aspect, eficiența gestiunii administrative a acestor aspecte. Mulțumesc! Thank you. I don't see Mr. Poreba. Mr. Cezek, will you present? Yes, please. Tak, dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja w imieniu... Îl văd pe domnul Poreba, domnule Ceslav. Vă rog dacă puteți să luați numele în numele său. Vă mulțumesc. Iau cuvântul în numele domnului Poreba. Aș dori să mulțumesc uh, pentru acest proiect de aviz și pentru propunerile făcute în acesta. Se desfășoară acum dezbaterea generală referitoare la criza uh, refugiaților și trebuie să depunem cu toții eforturi pentru a atinge obiectivele posibile prin politica de coeziune în Uniunea Europeană. În primul rând, trebuie să facem trimitere la bazele politicii de coeziune și anume depășirea diferențelor între diferitele regiuni ale Uniunii Europene prin creșterea ocupării, de exemplu. În al doilea rând, trebuie să ne întrebăm dacă politica de coeziune și instrumentele acesteia pot avea un rol pentru a face mai bine față crizei refugiaților. Fondurile structurale sunt oare modalitățile potrivite pentru a atenua uh, impactul acestei uh, crize în ceea ce privește deciziile de distribuire a fondurilor și de stabilire a priorităților? ce s-ar, ce s-ar întâmpla dacă doar statele membre ar lua decizii fără intervenția Comisiei Europene. În plus, politica de coeziune nu trebuie să uh, devină soluția universală la toate problemele cu care se confruntă Uniunea Europeană. Foarte multe state, foarte multe administrații nu sunt uh, pregătite pentru a prelua atât de mulți uh, imigranți. Ne confruntăm cu două mari uh, provocări. Problema imigranților care au ajuns deja pe teritoriul Uniunii Europene și cei care doresc să ajungă în continuare pe teritoriul Uniunii Europene. Trebuie să oferim ajutorul umanitar celor care au nevoie de el, însă avem nevoie de o abordare de o politică coordonată în același timp să garantăm siguranța cetățenilor europeni. Eu consider că toate deciziile din acest domeniu ar trebui să fie uh, luate în, la nivelul regiunilor și al uh, statelor membre și voi depune amendamente în acest sens. Criza migratorii este astăzi uh, cea mai importantă problemă cu care se confruntă Uniunea Europeană și cred că trebuie să luăm uh, deciziile potrivite, care uneori trebuie luate și în exteriorul Uniunii Europene. Mulțumesc, domnule Iacov, știți ce aveți cuvântul. Kratko, mislim da e... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Cred că avizul domnului Coțolino este foarte bun. Aș mai avea multe de adăugat, și aș dori să subliniez faptul că um, autoritățile locale și regionale și Uniunea Europeană ar trebui să își coordoneze acțiunile din uh, zona mediteraneană în ceea ce privește criza migranților. Pentru că întotdeauna se întâmplă ceva undeva, foarte des, într-un mixat, undeva pe o plajă, undeva unde începe Europa, în sudul continentului nostru. Iar uh, ce se spune în acest raport este extrem de important. Autoritățile regionale și locale nu pot să uh, rezolve singure această criză. De aceea eu am uh, să susțin acest aviz care va fi cu siguranță util. Mulțumesc foarte mult, domnul Rope. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu vorbesc tot în numele colegei noastre, Vana, care dorește să îi mulțumească domnului Coțolino pentru un proiect de aviz foarte bun. Grupul nostru susține ideea de a folosi fonduri europene structurale și de investiții pentru a răspunde la provocările actuale. Doamna comisar Crețu și întreaga comisie au demonstrat că au o abordare flexibilă și că sunt pregătiți să schimbe programarea pentru 2014-2020. Din câte știm noi, doar două state au apelat la noile posibilități. Și asta pentru că statele membre nu vor să revină la uh, planuri de acțiune aprobate recent. Așadar, trebuie să găsim modalități ca să ne, care să ne permită să adaptăm aceste programe, să le modificăm pe viitor. Trebuie să spunem acest lucru. Suntem mulțumiți de proiectul de aviz, dar vom mai avea câteva completări de adus la text. În primul rând, este necesar să fie inclusă munca voluntarilor, munca neplătită, pentru că ajutorul acestora a fost extraordinar de important, mai ales um, acolo unde statele nu au reușit să ofere servicii adecvate. Am mai dori să menționăm și importanța um, cooperării cu societatea civilă. Un alt aspect important este solidaritatea între statele membre lipsa solidarității s-a făcut simțită în ultimele luni. Și am dorit să subliniem și cât de importante sunt inițiativele interstatale, care au obiectivul de a schimba starea de fapt. Mulțumesc tuturor și în numele doamnei Ivana vreau să mai spun că um, ea este pregătită să colaboreze cu raportul. Doamna uh, D'Amato, mulțumesc mult de acest aviz este în aparență foarte util, dată fiind gravitatea situației. Sunt de acord cu majoritatea recomandărilor raportorului. Doamna comisar a vorbit despre flexibilitate în ceea ce privește programele operaționale. Trebuie să fim atenți și la modul în care vor fi folosite resursele. Știm, de exemplu, că unele centre de primire se află într-o um, situație gravă pentru că uh, este posibil să fie acolo uh, infractori infiltrați. De aceea trebuie să fim foarte atenți la utilizarea fondurilor, ca pentru toate resursele politicii de coeziune. Și așa câteva observații generale. Vreau să vă întreb dacă ați fi de acord să le adăugați în aviz. În primul rând, Uniunea Europeană și statele membre vor trebui să încerce să fie mai coerente și să nu ia măsuri individuale. Mă gândesc la cele întâmplate în Libia nu de mult sau la uh, rolul exercitat de diferitele state mediteranene, între care nu a existat o re reală coordonare în Marea Mediterană. Toate aceste lucruri uh, contribuie la uh, migrația în masă. În conformitate cu articolul 80 din TFUE, știm că politicile Uniunii sunt guvernate de principiul solidarității și de repartizarea responsabilităților între statele membre, inclusiv pe plan financiar. Știm ce s-a întâmplat la Köln, Dar analiza actelor care au fost comise nu trebuie să fie o scuză pentru a stigmatiza milioane de persoane care fug de război și de persecuție. Singurul mod de a demonta rețelele de traficanți este crearea de căi sigure de acces pentru migranții economici și solicitanții de azil suntem pregătiți să îl ajutăm pe colegul nostru. Doriți să luați cuvântul? Oui, brièvement, madame la Da, foarte pe scurt, doamnă președinte, doream să spun că noi ne opunem unei politici de migrație în masă și unei politici de primire a migranților. Migranți, considerați migranți de sistem, de fapt sunt imigranți clandestini. Noi ne opunem cu tărie acestui aviz pentru că nu Uniunea Europeană Uh, ci statele membre vor plăti această politică de uh, imigrație. Această politică de primire în masă a migranților ne va pune în pericol sistemul, cultura, civilizația și va avea consecințe extrem de grave pentru uh, statele noastre. Grupul Europa Libertății Națiunilor este uh, foarte uh, opus primirii migranților și stabilirilor pe teritoriul nostru. Sunt state mult mai apropiate de Siria care ar putea să facă acest efort și de altfel doamna Merkel care a încercat să fie generoasă și să primească pe toată lumea, voia să primească sute și mii de migranți și până la urmă și-a revizuit ambițiile pentru că uh, poporul german s-a con confruntat cu această criză a migrației. Deci cred că orice euro cheltuit pentru criza migranților este nefast și este un act sinucigaș pentru statele europene. Așadar, decât să reorientăm fondurile structurale pentru primirea migranților, eu aș prefera mai degrabă să ne gândim la cum am putea să ieșim din spațiul Schengen și să redăm competențele statelor membre ca să-și poată regăsi suveranitatea națională și să decidă pe cine vor și pe cine nu vor să primească pe teritoriile lor. Părerea noastră referitoare la acest aviz este foarte proastă și vom depune amendamente în acest sens. Thank you. Mulțumesc foarte mult. Mai am două nume pe listă. Și atât. Doamna Tomașici și doamna Giufrida. Doamna Tomașici, aveți cuvântul. Hvala lijepa. Vrlo kratko. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Voi fi succintă. Proiectul de aviz este unul bun, desigur. Trebuie să mai apărăm câteva adăugiri pe care le vom face prin depunerea unor amendamente. Aș dori să insist asupra unui aspect. Dacă dorim să îi ajutăm pe refugiați să-și găsească un loc de muncă, dacă dorim să îi ajutăm să se integreze în societățile noastre, atunci toate statele membre ar trebui să transmită uh, informațiile referitoare la locurile de muncă vacante în statele respective, pentru că astfel am putea să trimitem refugiații în zonele respective, ceea ce uh, le-ar le permite să găsească un loc de muncă pentru care sunt uh, calificați. În același timp, trebuie să ținem cont de rata șomajului. Nu putem trimite refugiații în zone în care există zone în care există rate mari de șomaj, pentru că acest lucru va duce la reacții ostile din partea populației. Vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc și eu domnului Coțolino pentru acest raport, care mie mi se pare extrem de eficace și eficient și uh, mă bucură detaliile și concluziile trase în acest raport. Prin acest raport, Comisia Regii abordează o temă care are implicații importante pentru administrațiile la nivel uh, regional. Regiunea din care provin eu, Sicilia, a depus uh, eforturi imense pentru a face față fluxului de mii și mii de refugiați care sosesc în Europa. În ceea ce privește frontierele, în regiunea din care provin eu, trebuie să oferim servicii sociale, servicii de îngrijire medicală uh, refugiaților. Desigur, nu putem uh, evita sau preveni asemenea situații urgente. Știm că, din păcate, aceste situații probabil uh, vor continua dacă nu cumva se vor agrava pe viitor. Până acum nu am reușit să găsim o soluție uh, durabilă și nicio abordare europeană eficace. Drept urmare, nu cred că putem evita recunoașterea faptului că întreaga situație are două dimensiuni. Pe de o parte, trebuie să, ne, trebuie să avem o abordare cuprinzătoare europeană. Nu putem să lăsăm statele membre să se descurce în continuare singure. În același timp, impactul acestei crize este resimțit uh, primordial la nivelul regiunilor. După cum am spus deja, articolul 23, care face trimitere la necesitatea de a avea un grad mai mare de flexibilitate în cheltuielile publice, îmi permite să insist asupra necesității de a avea și noi abordare cât mai flexibilă și cât mai puțin rigidă. Am văzut că o abordare prea Uh, rigidă nu ne permite să, nu ne permite să rezolvăm problemele cu care ne-am confruntat în ultimii ani. În același timp, o asemenea abordare ar pedepsi tocmai regiunile și statele care au făcut cel mai mult pentru a face față acestei situații de urgență, de criză, ceea ce ar duce la apariția unei situații de haos, de paralizie. Am văzut că parțial acest lucru s-a întâmplat deja, nu am putut să trecem la măsuri tocmai în momentul în care avem datoria de a-i primi și pe acești uh, oameni și de a încerca să integrăm în societățile noastre. Orice abordare pe care o urmăm trebuie să fie una integrată și toată lumea insistă asupra necesității de a avea o abordare cât mai cuprinzătoare. Activit, uh, Orice măsuri impuse ar trebui să ajute uh, regiunile din statele membre. Vă mulțumesc, doamna președinte. Acestea au fost comentariile uh, colegilor și a raportorilor din Umbra, domnul Andor Ulmos de la, din partea Direcției Generale Regio și domnul Filip Chantren din partea Direcției Generale, Generale Home. Sunt uh, alături de noi din partea Comisiei Europene. Vă rog, vă dau cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Imigrația este într-adevăr o prioritate cheie din, de la începutul mandatului Comisiei Juncker. Ea este una din cele 10 priorități și considerăm că de la bun început, de la adoptarea agendei privind migrația, am urmat o abordare cuprinzătoare, ținând cont de diferitele fațete ale acestei probleme cu care ne confruntăm ne bucură faptul că și, și Parlamentul European insistă asupra importanței unei abordări cuprinzătoare a, a migrației și vom ține seama de poziția Parlamentului European în elaborarea ulterioară a politicilor noastre. Sunt de acord cu toate, cu toți cei care au insistat asupra faptului că nu, nu există o soluție universală, este nevoie de eforturi diferite din partea părților implicate la nivel local, regional și european și așa cum a subliniat și domnul comisar Avramopoulos, niciun stat membru singur uh, nu va reuși să facă față acestei probleme, deci avem nevoie de o abordare europeană și așteptăm cu nerăbdare uh, proiectul de aviz al comisiei dumneavoastră care va contribui la această dezbatere și dau cuvântul acum colegului meu. Vă mulțumesc, am și eu câteva remarci legate în primul rând de Fondul European de Dezvoltare Regională. Așa cum a menționat deja doamna comisar Crețu, purtăm un dialog uh, permanent cu statele membre în legătură cu modalitățile de a mobiliza mai multe fonduri europene pentru a face față provocărilor uh, migratorii și aș dori să menționez două puncte importante. Doamna comisar Crețu a adresat o scrisoare tuturor statelor membre prin care se referă la aceste posibilități și cere acțiuni imediate dedicate integrării uh, refugiaților și discutăm cu statele uh, membre, așteptăm răspunsuri din partea acestora. Nouă dintre ele ne-au oferit deja răspunsuri care sunt uh, în marelor parte pozitive. Nu este, există voința de, repro- de re- reprogramare a unor proiecte. Unele state membre nu consideră în același timp că există o marjă prea mare de manevră din punctul de vedere al folosirii fondurilor europene. Împreună cu DG Home, DG, DG Employment, um, recurgem la analizarea situației la fața locului pe ruta Balcanilor de vest. Am uh, vizitat uh, țările din zona respectivă, am purtat discuții bilaterale cu guvernele din zona respectivă pentru a înțelege care sunt provocările concrete, care sunt modalitățile uh, prin care fondurile europene uh, pot contribui la rezolvarea acestei situații, pentru că există necesități importante în zilele următoare preconizăm să ne întâlnim cu mai multe organizații internaționale sau ONG-uri care sunt prezente la fața locului, Crucea Roșie, Caritas, în altul comisariat uh, ONU pentru refugiați și așa mai departe, pentru a vedea și care este părerea acestor organizații referitoare la o mai bună folosire a fondurilor europene. Și o ultimă remarcă, ați menționat articolul 23 și aș dori să spun că regulile privind flexibilitatea a fost deja discutată și în uh, o comunicare a Comisiei a fost publicată deja din ianuarie 2015 și vă invit să o, să o citiți. Doamna președinte, vă mulțumesc, domnule Coțolino, dacă doriți să, să încheiați această dezbatere. Da, cred că această discuție este una foarte importantă Aștept cu nerăbdare amendamentele care mi se par că vor fi depuse într-un spirit de cooperare, un spirit constructiv. Mie mi se pare că politica de coeziune, chiar dacă are o natură rigidă și limitată din punct de vedere al uh, timpului, permite, uh, de exemplu, o inovare socială și e o afirmație importantă a doamnei comisar făcută pe parcursul uh, dezbaterii anterioare. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Sună doamna președinte. Vă aduc aminte că termenul limită de depunere a amendamentelor este 18 uh, ianuarie uh, la ora 17. Mergem mai departe cu ordinea de zi. Punctul diverse. Avem vreun punct aici? Nu. Aș dori să vă aduc aminte că în după masa zilei de luni 25 ianuarie vom avea o reuniune extraordinară cu Comisia Cotar de la COR, ocazia cu care vom discuta agenda urbană. Vă vom transmite cât mai repede posibil uh, un proiect de ordine de zi. Următoarea reuniune uh, normală a Comisiei noastre are loc uh, după masa zilei de luni 15 ianuarie și dimineața zilei de 16 ianuarie. Suspend ședința și aș dori să-i rog pe cei care nu au dreptul să participe la reuniunea coordonatorilor să părăsească cât mai repede sala. Îmi cer scuze, însă suntem foarte în, în întârziere. Aș dori să președinte mulțumește interpreților, mulțumim și ei și Uh, aduc aminte coordonatorilor că vom dispune de interpretare până la ora 12.30, după care vom continua în limba engleză.